Good morning, ladies and gentlemen. Bună dimineața, dragi colegi, doamnelor și domnilor. A trecut de nouă și ar trebui încetul cu încetul să începem, să nu întârziem prea mult. Mai cu seamă că avem o ordine de zi încărcată azi cu puncte de dezbatere extrem de importante pe ordinea noastră de zi începând cu prezentarea priorităților și programului de lucru uh, în domeniul internelor și apoi trecând uh, la incluziunea socială cu accent pe uh, populația romă. Așadar, începem cu primele prezentări ale președinției ungare a Consiliului Uniunii Europene. Dar, înainte de toate, trebuie în mod formal să adoptăm ordinea de zi vă anunț că punctul numărul 6 prezentarea uh, SITCEN, Centrului, Centrului Situațional uh, Comun, de către doamna vicepreședinte Ashton, doamna înalt reprezentant, va fi amânat pentru o dată ulterioară. Același lucru este valabil și pentru punctul 7, procedura unică de solicitare a unui permis unic Uh, acest punct va fi amânat pe mâine, miercuri 26 ianuarie. Dacă sunt obiecții, văd că nu este cazul, putem considera ordinea de zi adoptată. Așadar, fără alte uh, întârzieri, uh, am onoarea să îl salut în mijlocul nostru pe domnul ministru Sandor Pinter, ministrul de interne în guvernul ungar care ne va prezenta prioritățile, programul de lucru al președinției ungare în domeniul afacerilor interne. Vă reamintesc, stimați colegi, că azi vom avea onoarea să avem prezentări din partea a doi miniștri. Mai întâi, uh, prezentarea ministrului de interne, după cum spuneam. pentru a evita pe cât uh, posibil uh, uh, eventuale confuzii în legătură cu alte domenii de activitate a președinției ungare și a guvernului ungar, cum ar fi imigrația, justiția, incluziunea socială, integrarea socială a romilor, care vor fi prezentate, teme care vor fi prezentate eh, de alt eh, ministru al guvernului ungar și de alți reprezentanți ai președinției ungare. Astăzi, acum, vom trata în exclusivitate eh, cele temele care sunt legate de prezentările celor doi miniștri. Vă rog să respectați timpul de limită, timpul de vorbire acordat. Eu propun ca uh, domnul ministru să facă o prezentare de 10 și maxim 15 minute, după cură o rundă de reacții din partea coordonatorilor de maxim 2 minute, apoi răspunsuri din, doamna, din partea domnului Șandor Pinter și apoi vom mai da încă o dată uh, cuvântul colegilor într-un al doilea rund uh, de uh, Uh, întrebări și răspunsuri. Deci uh, nu putem aloca mai mult de o oră, o oră și 15 minute uh, primei prezentări și dezbateri pe marginea ei, pentru că urmează și un al doilea ministru cu a doua prezentare. So, again, please be welcome. Deci, încă o dată, bun venit, domnule ministru, vă dau cuvântul. Tisztelt elnök úr, tisztelt parlament Stimate domnule președinte, onorați membri ai Parlamentului European. Mă bucur foarte mult că îmi dați prilejul să vă informez în legătură cu prioritățile din domeniul afacerilor interne ale președinției ungare. Mă bucur să vă pot spune în ce fel eh, ne imaginăm cooperarea cu Parlamentul European în acest domeniu. Pentru noi, programul de la Stockholm a fost uh, cel relevant și în cadrul uh, programului uh, de la Stockholm uh, ne concentrăm pe o uh, rezolvare în timp util a uh, principalelor priorități. Mai întâi, vreau să vorbesc despre crima organizată și combaterea fenomenului de crimă organizată în întregimea sa, subiectul a fost tratat uh, în Uniunea Europeană uh, ultima dată în 2001. Și cred că ultimii zece ani uh, ne dau suficiente motive pentru a relua în discuție această temă a crimei organizate. Unul dintre aceste motive este că în ultimele, ultimii zece ani s-au schimbat foarte mult circumstanțele acestui fenomen. Am trecut printr-o criză, de fapt nici n-am ieșit prea bine din această criză, nici Europa, nici Ungaria. Această criză a avut efecte nu doar asupra economiei și un impact nu doar asupra moralului, ci a avut un impact și asupra uh, fenomenului de crimă organizată. Trebuie să evaluăm care a fost exact impactul acesta și trebuie să vedem cum, am, uh, cum au reacționat uh, autoritățile la evoluția din domeniul crimei organizate. Sigur că pentru combaterea acestui fenomen este nevoie de cooperarea tuturor statelor membre alături de Frontex și Europol. Tocmai de aceea am elaborat un chestionar care a fost distribuit și discutat la ultima noastră ședință de Consiliu. La ultima ședință a participat și domnul López Aguilar, și uh, prin uh, luarea sa de cuvânt, practic, a uh, stabilit și a consolidat cooperarea dintre Parlamentul European și Consiliul European, arătând că există, într-adevăr, mai multe domenii de cooperare pe termen lung între instituțiile noastre. Alegerea acestor priorități arată că um, în ce privește strategia de eh, ordine internă, practic eh, noi am stabilit niște priorități eh, conforme cu această strategie. Vrem să oferim un nou impuls luptei împotriva crimei organizate și aș evidenția acele puncte care ne arată exact direcția în care trebuie să ne îndreptăm. Aș aminti mai întâi Ă, aș aminti mai întâi o evaluare exactă a situației de fapt. Aici fiecare stat membru trebuie să ă, participe cu contribuție egală. Fluxul de informații este foarte important în lupta împotriva crimei organizate. În această luptă aș evidenția că nu doar Europol trebuie să culeagă uh, informațiile. Există deja un birou la București uh, care uh, culege informații despre crima organizată din exteriorul Uniunii Europene. Consider că în etapa următoare va fi uh, foarte important ca datele de la SECI să ajungă la grupul de lucru Europol al Consiliului pentru a putea fi evaluate uh, și pentru a putea răspunde încă de, de pe acum la acele amenințări în domeniul crimei organizate care provin și se formează în exteriorul Uniunii Europene, ă, astfel luptând mai bine împotriva ă, fenomenul crimei de organizate încă la rădăcinile sale. Recuperarea ă, bunurilor Uh, furată este de asemenea foarte importantă. Deci nu trebuie ca infractorii să creadă că un bun uh, furat uh, poate fi la disponibilitatea lor tot restul vieții. Deci trebuie ca bunurile să fie recuperate, să rupem cercul vicios în care intră, circuitul vicios în care intră aceste bunuri furate. Cu ajutorul statelor membre, Eh, avem intenția de a elabora un manual care uh, mai întâi să facă un inventar al situației în domeniul crimei organizate, să prezinte cele mai bune practici în lupta împotriva fenomenului de crimă organizată, pentru că nu e așa, fiecare stat membru uh, are un anumit răspuns uh, pentru a contracara acest fenomen, care precis se pretează cel mai bine pentru acea țară, dar în alt stat membru s-ar putea să se fi găsit un alt răspuns, poate mai bun, Uh, sau oricum uh, uh, meritoriu care, care merită să fie împărtășit cu celelalte state membre. Tocmai de aceea am invitat colegii mei, miniștrii de interne, să numească experți prin care să contribuie la împărtășirea informațiilor esențiale privind evaluarea și combaterea fenomenului crizei, crimei organizate. Uh, astfel putem să avem pentru prima dată o imagine de ansamblu la nivel european asupra acestui fenomen. Între prioritățile noastre se numără și parteneriatul pentru uh, Est. Și parteneriatul pentru Est uh, este o formă de cooperare cu statele învecinate cu Uniunea Europeană încercând să imprime uh, valorile, modul de gândire european în uh, zonele uh, limitrofe și încercând printr-o abordare europeană să răspundă fenomenelor care provin din această regiune adiacentă Europei. Mă gândesc, de exemplu, la imigrația ilegală. De aceea ne imaginăm un mecanism de filtrare, de exemplu, al uh, imigrației ilegale, a celorlalte fenomene nedorite, care va ajuta activitatea noastră în interiorul Uniunii Europene. De aceea dorim împreună cu aceea care participă la parteneriatul pentru Est să atingem mai repede standardele europene uh, general valabile. Apoi, un al, treilea, uh, un al treilea domeniu de predilecție este aderarea la spațiul Schengen. În prezent uh, se pune această problemă de aderare la spațiul Schengen pentru două state membre, Bulgaria și România. Când uh, am pus această problemă pentru prima dată, când am inclus-o în rândul priorităților noastre, am considerat că există posibilitatea ca în lumina unor expertize uh, Uh, foarte obiective să stabilim dacă există uh, uh, condițiile obiective întrunite pentru ca aceste două state să adere la spațiul Schengen sau nu. La ultima reuniune a experților ni s-a comunicat că frontiera terestră a Bulgariei din punct de vedere tehnic, momentan nu corespunde la cerințele Schengen. România a întrunit aceste Uh, cerințe, sublinez, este vorba de cerințele tehnice, iar pentru că uh, pentru că nu există, o, uh, iar câtă vreme nu există frontiere Schengen între România și Bulgaria, România nu poate fi primită fără Bulgaria în spațiul Schengen. La ultima noastră reuniune, și domnul președinte a fost martor la această reuniune, Ministerul de Interne bulgar a arătat că până la mijlocul lunii martie, cerințele tehnice care au fost uh, uh, reclamate au, vor fi îndeplinite și că dorește o nouă evaluare și apreciere a situației atunci. Dar, după cum știți, uh, este nevoie de un vot în unanimitate pentru a primi pe cineva în spațiul Schengen. Există două scrisori din partea ministrilor de interne german și francez care se opun includerii uh, Uh, acestor țări în uh, spațiul Schengen, uh, motivând că în alte domenii, cum ar fi justiția, combaterea corupției, Bulgaria și România încă nu au o situație corespunzătoare. Mai sunt și alte domenii de prioritare ale activității noastre și voi încerca să accelerez puțin prezentarea mea pentru a respecta timpul de vorbire. Mă, mă gândesc, de exemplu, la uh, uh, sistemul de comunicare a datelor pasagerilor PNR, PNR uh, în relație cu uh, Canada și Australia. Pentru că și Canada și Australia doresc să adere la acest sistem de schimb de informații privind pasagerii în trafic aerian. Uh, în principiu, această um, uh, negociere nu ține de Consiliu, pentru că Comisia este mandatată să uh, uh, desfășoare aceste negocieri, dar Consiliul trebuie să-și aducă aportul la buna desfășurare a acestor negocieri aș mai reaminti ca prioritate punerea în funcțiune și implementarea sistemului Eurodac. În legătură cu acesta există mai multe semne de întrebare. De exemplu, Uh, emiterea unui, unei autorizații unice la nivel uh, european. Dar alt semn de întrebare în legătură cu uh, permisele de lucru unice privește și activitatea sezonieră, respectiv detașările în interiorul companiei, Mă refer aici la, la acele detașări uh, care sunt uh, subsumate sub uh, acronimul ICT. Deci, trebuie să creăm și să susținem posibilitatea acestor detașări în interiorul companiei dintr-un stat membru în alt stat membru, însă acest lucru nu trebuie să aducă atingere discutării problemei permisului unic de muncă mai există probleme uh, în ce privește sistemul de informații uh, privind vizele, sistemul VIS. Uh, este programat ca în iunie să își înceapă activitatea, respectiv avem unele lucruri de legămit și în legătură cu platforma SIS-2, SIS-2. Negocierile au început pentru SIS-2 încă din vremea în care Ungaria era doar un candidat la aderarea la Uniunea Europeană eu sper că uh, acum uh, vom reuși într-adevăr să ajungem la un rezultat uh, concret în acest domeniu. În ce privește strategia pentru un spațiu dunărean, ne-am asumat de asemenea unele sarcini. Am dorit mai întâi, de, mai înainte de toate, să nu să preîntâmpinăm uh, uh, crima organizată, uh, traficul de droguri sau poluarea cu deșeuri periculoase pe această cale de comunicație importantă din Europa. Dorim în termen general așadar să creștem securitatea cetățenilor, în paralel cu creșterea și asigurarea demnității umane. Acest lucru îl putem face împreună cu dumneavoastră și îl putem echilibra în colaborare cu Parlamentul European. Dacă așa se vor întâmpla lucrurile, atunci va, uh, președinția ungară va putea fi considerată una de succes. Vă mulțumesc pentru atenție și menționez că m-am încadrat în timp la 12 minute și jumătate. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului ministru pentru această prezentată, prezentare și de asemenea pentru faptul că a respectat uh, timpul pe care l-aveam la dispoziție. Vom trece acum la coordonator și aș sugera de asemenea să folosim un maxim de 10 minute. Din partea PPE-ului am înțeles că domnul Coelho va lua cuvântul. V-aș sugera două minute, două minute pentru fiecare. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să salut prezența aici a domnului ministru și aș vrea să-l felicit pentru funcția sa Sperăm să avem uh, o cooperare foarte bună cu Parlamentul European, uh, cu acest uh, spirit constructiv de care a dat dovadă. Și vreau să-mi cer scuze încă de la început, pentru că nu voi putea participa la întreaga ședință, pentru că la Comisia pentru Drepturile Omului vom avea o audiere în legătură cu activitățile CIA în Europa. Aș vrea să vă prezint trei întrebări. O primă întrebare referitoare la Bulgaria și România. Poate vi se pare că ar fi o întrebare retorică, dar nu este chiar așa. Aș vrea să știu dacă pentru președinția dumneavoastră intrarea acestor două țări în spațiul Schengen este sau nu o prioritate. Și dacă dumneavoastră îmi răspundeți că da, este o prioritate, atunci aș vrea să știu în ce fel are de gând președinția să coopereze pentru ca Parlamentul să aibă acces la toate rapoartele existente. Așa cum spuneați foarte bine în intervenția dumneavoastră, integrarea pe care o dorim acestor două țări în spațiul Schengen depinde de o verificare a anumitor cerințe de uh, siguranță, de securitate. Și aceasta implică din partea noastră a Parlamentului să avem un acces la rapoartele referitoare la Schengen. Noi am cerut deja un astfel de acces, dar Consiliul nu ne-a dat niciun răspuns formal. Însă, e adevărat că, în mod informal, am primit din partea Consiliului un răspuns care nu ne-a mulțumit deloc, pentru că acest răspuns, practic, limitează accesul nostru la aceste documente și le limitează la niște cazuri foarte limitate pentru foarte puțini deputați și nici măcar raportorii din umbră, de exemplu, n-ar avea acces la aceste rapoarte. Un lucru care nu e deloc acceptabil pentru noi. O a doua întrebare referitoare la SIS-2. Aș vrea să știu ce se va întâmpla cu acest sistem în timpul președinției dumneavoastră. Și o ultimă întrebare, cea de-a treia, ce se va întâmpla cu agenția care va gestiona sistemul SIS, Eurodac și toate bazele de date în spațiul de securitate și justiție. Pentru că noi am dorit să avem un acord în primă lectură. Vreau să vă întreb dacă considerați că acest lucru este posibil sau nu. Mulțumesc. Mulțumesc Domnule președinte, mulțumesc uh, de asemenea și domnului ministru pentru această declarație. V-ați referit la foarte multe domenii și aș vrea să vă pun doar două sau trei întrebări în legătură cu acele părți cele mai controversate ale președinției dumneavoastră. Săptămâna trecută la plenar am avut o dezbatere foarte detaliată detaliat asupra pachetului referitor la azil și mă bucur că ați făcut ca acest pachet să fie unul prioritar al președinției dumneavoastră în uh, declarația pe care ați făcut-o săptămâna trecută. Din partea grupului meu, problema cu acest pachet al azilului este că procedura de reformare în acest pachet trebuie să facă niște progrese din punctul meu de vedere. Așa cum ați spus, 2012 este foarte aproape, termenul pentru înființarea sistemului comun de azil european și se pare că statele membru, Consiliul, sunt îngrijorate în legătură cu costurile, dar noi am spus de mai multe ori faptul că um, finanțarea acestui sistem și felul în care se iau deciziile, aceasta la începutul anului, acesta este un pas înainte și uh, a fost un răspuns uh, foarte bun din partea președinției pe care l-am primit săptămâna trecută. Aș vrea să știu dacă ne puteți da mai multe detalii în legătură cu acest pachet, inclusiv referitor la Eurodac și aspectele de implementare a Eurodacului. Și, de asemenea, niște detalii în legătură cu crima organizată și strategia de securitate internă. Colegul meu, care este responsabil pe această temă, a fost uh, foarte mulțumit să vadă că în pachetul prezentat de Consiliu acest domeniu este prioritar și în special aspectele referitoare la uh, traficul cu ființe umane și lupta împotriva mafiei. Domnul Coelho a vorbit și despre problema Schengen, deci n-aș vrea să repet această chestiune, de asemenea problemele PNR și, în sfârșit, uh, problema dosarului Europol, pentru că am vrea să se facă progrese aici dacă ați putea să faceți o declarație în acest sens, vă mulțumim. Mulțumesc, domnule Moraes, din partea socialiștilor, acum din partea grupului ALDE, doamna Weber. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru că ne-ați prezentat o listă destul de exhaustivă a unor teme care se află acum pe masa Consiliului și a Parlamentului. ați menționat ca fiind una dintre prioritățile președinției maghiare, dar n-am înțeles prea bine care este poziția președinției dumneavoastră în ceea ce privește anumite dosare concrete. Ați vorbit despre lupta împotriva imigrației ilegale în afara frontierelor UE. Ați menționat foarte pe scurt, de asemenea, lupta împotriva uh, munca pe baza imigrației legale și vreau să întreb președinția maghiară dacă consideră că este o prioritate adoptarea unor dosare precum uh, transferul intracompanii sau permisul unic de muncă și de ședere. În ceea ce privește Eurodacul, așa cum a întrebat și colegul meu din partea socialiștilor, vreau să știu care este poziția președinției maghiare în legătură cu accesul la datele Eurodac pentru aplicarea legii. Iar în ceea ce privește Schengenul și accesul celor două țări în uh, zona Schengen, Dumneavoastră ați menționat doar faptul că ați primit două scrisori din partea a doi miniștri care se pronunțau împotrivă, însă și aici aș vrea să știu care este poziția dumneavoastră a președinției maghiare referitor la cele două scrisori menționate. Și, de asemenea, tot aici la dosarul Schengen, aș vrea să subliniez un lucru pe care l-a spus deja domnul Coelho. Din punctul nostru de vedere este de neacceptat ca Parlamentul să nu aibă acces la documente în acele cazuri în care trebuie să ne prezentăm avizul. Deci acesta este felul în care Consiliul tratează Parlamentul și cred că avem dreptul la un tratament egal. Mulțumesc, doamna Sargentini, din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Am să trec uh, direct la pachetul azil și migrație. Ați avut o uh, primă întâlnire informală a ministrilor JAI săptămâna trecută în Ungaria și în același timp la Strasbourg s-a ajuns la o decizie în legătură cu uh, în legătură cu Dublin și se pare că uh, pachetul în ceea ce privește azilul este suspendat din nou, ceea ce mi se pare o decizie înțeleaptă, însă aceasta face ca situația să fie și mai urgentă în ceea ce privește revizuirea uh, acordului de la Dublin. Săptămâna trecută vreau să vă întreb dacă miniștrii au discutat această chestiune pentru că am văzut programul dumneavoastră pentru prima jumătate a anului și următoarea agenda a întâlnirii informale din iunie și de fiecare dată când apare o chestiune referitoare la azil sau la uh, migrație, se vorbește despre starea actuală a lucrurilor. Întotdeauna îmi place să fiu informată despre acest lucru, dar aș vrea să se ia și niște decizii. Și așa dorește întreg Parlamentul, de altfel, nu numai eu. N-ar trebui să fim în stare să trimitem înapoi oamenii în Grecia, pentru că aceasta forțează ca statele membre să găsească propriile soluții pentru Dublin. Și aș vrea să vă întreb dacă și dumneavoastră, ca și președințiile anterioare, aveți o listă de directive pe care considerați că puteți să le tratați și să faceți progrese în timpul președinției dumneavoastră. Și acum, referindu-mă la comentariile doamnei Weber, aș vrea să știu mai mult în legătură cu parteneriatul estic și un mecanism filtru pentru imigrație ilegală. Ce înseamnă un astfel de mecanism? Mulțumesc din partea CRE. Nu știu dacă dorește cineva să ia cuvântul din sală. Nu? Atunci, din partea GUE, domnul Tavares. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule ministru. Vreau să vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră și am să vă pun întrebările în portugheză. O bună parte a prezentării dumneavoastră s-a referit la imigrația ilegală. Însă pot să vă zic că am fost oarecum decepționat, pentru că dumneavoastră ați vorbit foarte puțin despre victimele acestei imigrații ilegale și despre felul în care Consiliul, în cadrul președinției dumneavoastră, are de gând să protejeze aceste victime ale imigrației ilegale și ale traficului cu persoane. Mai precis mă refer la acele cazuri în care funcționează rețelele de imigrație ilegală și victimele sunt persoanele ilegale. Parlamentul a lucrat pentru a stabili un regim de reinserție, de relocare a refugiaților, în special pentru acele persoane care pleacă din țările de origine pentru că acolo exista un risc pentru viața lor și de asemenea pentru acele persoane care pentru a ajunge în Europa au trecut prin anumite riscuri și care odată ajunși în Europa trebuie să fie protejați. În acest sens aș vrea să subliniez aici acele idei prezentate în raportul de codecizie și care a fost de altfel adoptat uh, cu unanimitate în acest Parlament. Este vorba de sistemele pentru refugiați, în special pentru statele membre care nu dispun de astfel de uh, regimuri pentru refugiați, așa cum se întâmplă în Ungaria. De mai bine de un an așteptăm un răspuns din partea Consiliului, un răspuns pe care nu l-am primit în timpul președinției belgiene și pe care sperăm, într-adevăr, ca de data aceasta, sub președinția maghiară, să-l primim. Pentru că e vorba de persoanele cele mai vulnerabile, dintre cele mai vulnerabile de pe planetă, acești refugiați, și aș vrea să spun că țara dumneavoastră, Ungaria are și motive de natură simbolică pentru a face acest lucru, pentru că înaltul comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați a fost înființat tocmai din cauza crizei refugiaților din anii 50 în țara dumneavoastră. Deci aș vrea să ne dați și vești bune în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc! Libertate și democrație. Libertate și democrație, nu? Doamna Morbaic, vă rog. Köszönöm szépen. Újdonság az Európai Unió. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Uh, se zice că în Uniunea Europeană, într-o situație de urgență apărută într-un stat membru, uh, ordinea poate fi restabilită și cu participarea uh, forțelor de ordine din alt stat membru. Eu consider acest lucru revoltător, dar acestea sunt faptele și asta e situația în Uniunea Europeană. Și vreau să vă întreb, domnule ministru, dacă este posibil ca într-o democrație tradițională din europeană, Uh, cum ar fi uh, Anglia sau Franța, să intervină acei uh, polițiști unguri care din însărcinarea guvernului liberal au participat la reprimarea violentă a unor demonstrații, aplicând lovituri extrem de grave unor deputați care, care au rănit femei, care au lăsat fără vedere mulți cetățeni din Uh, Ungaria uh, și uh, practic au discreditat într-un final cât se poate de puțin glorios dictatura socialist-liberală. Vă rog să spuneți dacă acest efectiv de polițiști a fost epurat de atunci și dacă nu a fost, de ce nu s-au operat acele modificări care se consideră astăzi necesară. Apoi uh, vreau să știu cum puteți uh, uh, îmbina lupta împotriva crimei organizate cu demnitatea umană, în special în lumina unei norme de drept nu de mult apărute în Ungară, adică persoană care poate fi pusă în legătură cu acte de terorism care mai nou, conform aceleași norme de drept, poate fi urmărită, investigată, anchetată, uh, uh, urmărită de la distanță, fără uh, o, fără o hotărâre judecătorească. De exemplu, eu ca uh, avocată lupt pentru uh, uh, drepturile unui disident maghiar și vreau să întreb dacă eu, de exemplu, în lumina acestei norme pot fi considerată persoană în legătură cu niște posibile acte de terorism. Mulțumesc. Acum va răspunde domnul ministru pentru prima rundă de, răspund, de răspunsuri. Köszönöm szépen. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, stimați deputați, pentru întrebările puse. Prima întrebare a provenit de la, din partea domnului Coelho. Domnul Coelho m-a întrebat în legătură cu punctul de vedere, cu poziția adevărată a Ungariei față de aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. Noi susținem aderarea la spațiul Schengen a României și Bulgariei, în același timp trebuie să și veghem asupra faptului, uh, asupra împlinirii Uh, uh, îndeplinirii condițiilor tehnice pentru acest lucru. Există niște reguli și am dorit ca aceste reguli să fie respectate în tocmai. Regulile spun că trebuie, să, trebuie ca fiecare stat candidat să corespundă acestor condiții tehnice și în momentul în care aceste condiții tehnice sunt întrunite, uh, statul membru respectiv poate adera la spațiul Schengen. În prezent, în opinia experților, la frontiera dintre Bulgaria și uh, uh Turcia, în uh, regiunea capitală Andreevo, este un punct de trecere a frontierei uh, de la această frontieră, condițiile nu sunt corespunzătoare. În lumina acestei expertize, Uh, uh, care a fost recunoscută de uh, experții bulgari și de ministrul de interne bulgar, Bulgaria și-a asumat răspunderea de, și obligația de a înlătura ultimele obstacole tehnice până la mijlocul lunii martie, după care, în urma unei noi reevaluări, sperăm că vom putea constata că România și Bulgaria îndeplinesc condițiile tehnice. Apoi ați uh, pus o întrebare în legătură cu accesibilitatea pentru parlamentarii europeni a unor informații uh, sau materiale secrete. Din uh, informările pe care eu le-am primit, um, acces există la, în clădirea Consiliului la aceste materiale, dar Consiliul nu a transmis aceste materiale. Uh, am încrederea că într-adevăr așa se uh, și uh, prezintă lucrurile. Eu pot să uh, încerc să uh, facilitez cu, evident, respectarea normelor de securitate și de confidențialitate, accesul unor persoane desemnate din Parlamentul European la aceste documente. Deci ca aceste documente să fie accesibile acelor uh, colaboratori, uh, acelor deputați ai Parlamentului care au de lucru în, uh, prin activitatea lor concretă cu materialele respective. În ce privește SIS-2, avem speranța că în 2013 acest sistem va fi cu totul și cu totul operațional. Consiliul Uniunii Europene, prin ministrii de interne eh, ai statelor membre, a convenit că atunci când se va pune această întrebare, eh, răspunsurile să fie eh, de așa natură încât să uh, încurajăm uh, toate forțele implicate să uh, desfășoare toate activitățile necesare pentru punerea în funcțiune a FIS, SIS-2. Pentru asta însă, în domeniul protecției datelor de identificare personală, trebuie îndeplinite toate uh, condițiile și cerințele tehnice și morale. Deci, înainte de a pune în funcțiune sistemul, trebuie ca aceste probleme de uh, protecție a datelor să fie rezolvate. Uh, întrebările domnului Moraes. Uh, cred că uh, Uh, uh, trec că tratați o problemă care este separată de ce discutăm noi aici. Uh, înțeleg că vă îngrijorează problema rediscutării, revizuirii sistemului de azil european în lumina costurilor crescute. Da? Pentru, dar pot să vă pot să vă spun că deja se discută la nivelul Consiliului problema eh, bugetului pentru următoarele perspective financiare, respectiv se discută deja prioritățile pentru următoarele eh, eh, perspective financiare. Aici încercăm noi să susținem punctele noastre de vedere. În ce privește Eurodac și accesul la Eurodac, Având în vedere că lupta împotriva crimei organizate este uh, o mare prioritate a noastră, cred că ar fi uh, de salutat accesul autorităților de uh, combatere a crimei organizate și autorităților de punere în aplicare a legii la aceste baze de date Eurodac. Nu putem să renunțăm la Uh, informații care sunt esențiale în ce privește uh, combaterea um, uh, crimei organizate, a traficului ilegal de persoane. În ce privește regimul de la Prüm, dacă bine mă amintesc, la 10 august Prüm va intra în vigoare. Întrebarea se pune însă dacă statele membre sunt gata să, aplici, să aplice uh, uh, acordurile la uh, prim și în același timp să ofere acces la baze de date Eurodac, la celelalte baze de date de identificare a persoanei. În ce privește un Uniunea Europeană sub președinția maghiară, pot să vă spun că um, uh, registrul privind imatricularea autovehiculelor deja este funcțional. Uh, banca ADN deja este funcțională și uh, în ce privește uh, amprentele digitale uh, vom fi în curând gata de pornire. Până acum doar patru state membre îndeplinesc toate condițiile pentru operarea concomitentă a acestor platforme. Ungaria, asemenea altor state membre, din păcate din motive financiare, nu este încă gata să uh, își asume aceste sarcini însă uh, facem tot uh, ce ne stă în putință pentru că aceste uh, sarcini să poată fi asumate în timpul prevăzut. Um, doamna Weber, mă întreabă care este punctul nostru de vedere în poziția noastră în legătură cu migrația ilegală și cea legală. În ultima perioadă, migrația ilegală a devenit o ramură a crimei organizate. Așa trebuie privită problema. Deci a devenit o, o, o, o ramură a, o, a acestui sector, pentru că crima organizată este aceea care organizează până la urmă migranții pe diferitele trasee de pătrundere. Acum, și domnul Tavares a vorbit despre cetățenii care provin din regiuni periculoase. Într-adevăr, provin din regiuni periculoase și chiar își asumă multe riscuri în timpul migrării. Există Uh, foarte multe cazuri și pe uh, frontiera noastră, pe Tisa, unde uh, multe familii, de exemplu, s-au necat în râul care constituie frontiera noastră pe un anumit traseu Uh, și, și, și noi am avut a face cu niște tragedii, deci cunoaștem uh, situația foarte bine. Însă, în ce privește migrația uh, justificată economic, aici credem că nu trebuie primite persoanele care se refugiază din motive pur economice. Însă, trebuie ca de la caz la caz să examinăm situația și atunci când este cazul să încercăm să ameliorăm condițiile de viață ale solicitanților de azil. Însă nu trebuie să fim deloc îngăduitori cu eh, cei care operează în domeniul crimei organizate, care îi exploatează pe aceia, eh, aceia disperați care eh, au strâns toate economiile lor pentru acest singur drum. Deci susținem punctul de vedere unitar în ce privește permisele de muncă, Uh, unice și sperăm că uh, prin aceasta domeniul, domeniul migrației legale uh, va fi tratat într-o abordare unică. Există mulți susținători ai activității sezonale, o susținem și noi cu toate că nu are un impact foarte mare asupra noastră. Eh, apoi s-a mai pus la nivelul Consiliului întrebarea până când ține un sezon. Pentru că la recoltarea fructelor, de exemplu, sezonul ține câteva săptămâni, în turism deja sezonul ține câteva luni și dacă luăm în considerare sezonul de, eh, în, eh, în domeniul construcțiilor, acest sezon poate dura și 1-2 ani. Și atunci trebuie să ne întrebăm dacă condițiile uh, sociale și de integrare uh, sunt uh, calculate la fel ca și pentru populația stabilă. Deci oferim aceleași posibilități de școlarizare, asistență socială și așa mai departe ca și pentru populația străină? Ei, aici sunt păreri împărțite Cred că nu putem oricum uh, înghiți această mare problemă uh, uh, într-un, într-un singur act legislativ. În ce privește dele, detașarea muncitorilor lucrători în cadrul aceleași companii, aici trebuie mai întâi găsit un consens la nivelul instituțiilor europene în același timp oferim un ajutor companiilor pentru a Uh, soluționa unele probleme pe care le au, uh, în același timp exercitând un efect și asupra problemei migrației legale. În ce privește uh, accesul autorităților de aplicare a legii la anumite date, Eh, nu susțin un acces eh, eh, per se generic. Dar atunci când este vorba de acțiuni concrete, atunci nu avem voie să închidem ochii și nu avem voie să punem ochelari de cal autorităților de aplicare a legii. Trebuie să asigurăm siguranța tuturor cetățenilor în toată Uniunea Europeană autoritățile de aplicare a legii nu uh, caută aceste informații doar pentru că sunt curioase. Nu este un scop în sine uh, uh, interogarea acestor baze de date. Nu. Uh, vrem ca în cazurile concrete de combatere a unor infracțiuni să se ofere ajutorul la care se așteaptă populația, pentru că toată lumea dorește ca autoritățile de aplicare legii să-și facă treaba pentru siguranța copiilor noștri. În în ce privește spațiul Schengen, încă o dată revin, uh, Ungaria susține aderarea celor două state uh, la, uh, în discuție la spațiul Schengen, dar aceste două state trebuie împreună să îndeplinească condițiile tehnice. Domnule Sargentini, uh, în legătură cu Sargentini, cu, cu Dublin și cu vorbitorul se întrerupe, și rea. Deci, în legătură cu uh, suspendarea regulamentului uh, Dublin uh, pentru cazul Greciei, putem spune că Grecia Grecia momentan dispune de 40.000 de migranți ilegali cu care nu știe ce să facă. Am făcut uh, propunerea de a detașa uh, trupe de uh, protecția frontierei inclusiv trupe maghiare, eh, în zona problemă. Eh, aceasta, această detașare de eh, forțe a avut ca efect o reducere considerabilă a migrației ilegale. Acum s-a implicat și Curtea Europeană de Justiție, Curtea CEDO de la Strasbourg În lumina noii hotărâri judecărești a CEDO vom reexamina problema. În ce privește parteneriatul pentru Est, există șase state, uh, Moldova, Ucraina, Bielorusia, uh, Georgia, Armenia, care sunt la estul frontierelor Uniunii Europene. Dacă acestea reușesc să se coordoneze uh, în domeniul combaterii migrației ilegale și își asumă sarcini similare, atunci cred că este posibilă stabilirea uh, fluxului de migrație prin aceste țări și vom putea să obținem chiar și o, uh, o tratare a acestui fenomen uh, la aceleași standarde ca în Uniunea Europeană. Acesta este de fapt obiectivul nostru. Uh, noi dorim nu doar să stăvilim uh, fluxul de migrare, ci să imprimăm statelor din uh, estul Uniunii Europene, care sunt incluse în acest parteneriat, un stil de activitate judiciară și o tradiție judiciară care sunt similare cu cele din Uniunea Europeană. Considerăm că uh, directivele, uh, directiva pentru uh, protecția solicitanților de azil, precum și Convenția ONU în domeniu, trebuie aplicate. În ce privește întrebarea doamnei Morvai, um, cu siguranță v-ați întâlnit și dumneavoastră în Ungaria, pe malul lacului Balaton, cu polițiști din alte țări care intervin atunci când, de exemplu, există turiști uh, în număr mare din anumite state membre uh, în țara uh, noastră. Aș, la fel sunt detașați, de exemplu, și polițiști maghiari în Croația, care, iată, nu este stat membru al Uniunii Europene, dar care ajută pe turiștii ungari aflați în Uh, Croația. Uh, la fel, uh, există un acord cu poliția din Bavaria, conform căreia polițiștii ungari se vor implica la Oktoberfest pentru păstrarea ordinii, în special în legătură cu prezența turiștilor maghiari acolo. Cred, doamnă Morvai, că cred că abordarea la nivelul poliției în Ungaria s-a schimbat față de perioada 2002-2010 și persoanele care nu au subscris la uh, această nouă politică a forței de poliție din Ungaria au, uh, au plecat singure, din, uh, au părăsit singure forțele de poliție. Sigur că trebuie să avem un echilibru între Uh, activitățile, combaterea activității de terorism și uh, demnitatea umană și libertățile civile. Sigur că statele care au avut uh, deja experiențe nefaste în domeniul actelor teroriste au, un, au, au scăzut cumva standardele respectării drepturilor omului, însă cred că în continuare că există o posibilitate pentru a păstra într-un echilibru sănătos păstrarea uh, demnității omului, drepturilor omului și combaterea combate în același timp cu eficacitatea fenomenului terorismului. Mulțumesc! Vă mulțumesc! O clipă, domnule Tavares. La ora 10 avem prezentarea domnului ministru Zoltan Balog, ministrul de stat pentru incluziune socială în Ungaria. Dumnealui ne va vorbi despre chestiunea romilor. De aceea vă sugerez să deschidem acum o a doua rundă de întrebări. Am o listă cu 10 deputați care au cerut să ia cuvântul. Voi citi lista și o voi închide. Members are Sogor, Diaz de Mera, Hankis, Romero Lopez, Strasa, Interveld and McAvey. So I suggest... Vă sugerez, dragi colegi, ca de data aceasta să luăm cuvântul câte un minut fiecare pentru ca domnul ministru să poată răspunde la sfârșit. Avem o agendă, o ordine de zi foarte încărcată. Domnul Tavares, punct de procedură. Vreau să lămurez lucrurile. Poate că s-au pierdut lucrurile oarecum în interpretarea pe care am primit-o eu sau domnul ministru. Vreau să știu doar un lucru. Dacă Consiliul va uh, ajunge la condecizie în ceea ce privește relocarea și va respecta codecizia în această privință. Tigen. Am speranțe, într-adevăr, că așa va fi. Thank you for being Vă mulțumesc pentru concizia dumneavoastră. Domnul Șogor, un minut. Yeah, I'm in the position. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ca și data trecută, vă cer puțin mai mult timp, deoarece domnul Busutil, care nu este aici, m-a rugat să pun întrebarea numele grupului PP. În primul rând, despre Schengen. E clar, criteriile tehnice sunt problematice, însă cum rămâne cu criteriile politice? Noi vă cerem un lucru și anume să spuneți de la bun început care sunt criteriile clare, deoarece corupția și reforma judecătorească ă, fac obiectul unui mecanism de verificare. Acum voi continua în maghiară. És alapvető jogok în ce privește siguranța și drepturile fundamentale, considerați justificată solicitarea Frontex de a putea trata uh, și procesa date de identificare personală? Considerați considerați uh, uh, oportună uh, activarea forțelor de intervenție rapidă în Grecia, iar în ce privește dreptul de azil, uh, Uh, putem, poate Grecia să conteze uh, pe solidaritate financiară? Pun această întrebare și în numele colegilor greci. Domnul Diaz de Mera, vă mulțumesc. Solidaritate față de victimele de la atentatul terorist de ieri. Moscova. Deci vrem să ne arătăm solidaritatea față de aceste victime. Acum, domnule ministru, vă mulțumesc mult pentru prezentarea făcută și vă urez mult succes. Prioritatea este combaterea crimei organizate, deci. E o problemă transnațională aceasta. E vorba aici de criminalitatea cibernetică, de traficul de ființe umane, de sclavie, de spălare de bani, subtragerea de vehicule, falsificarea monedei euro, a operelor de artă, trafic de substanțe radioactive, de droguri, de arme. Toate acestea au o dimensiune transnațională. Europolul este un instrument comunitar, nu mai este guvernamental. Și vă întreb dacă președinția maghiară va acorda un impuls așa cum trebuie noului regulament Europol, care va conferi noi competențe prin participarea legislativă a Parlamentului European, așa cum se stipulează în tratatul de la Lisabona? Deci vreau să știu dacă uh, veți încuraja procesul de evaluare a Europolului pentru a putea avea niște rezultate în 2012 și pentru a avea deja gata noul regulament Europol în 2013, fără nicio întârziere? Vă mulțumesc. Doamna Hankis. Mulțumesc. Știm că lupta împotriva terorismului, strategia uh, antitero în Uniunea Europeană este determinată de un plan de acțiune foarte concret. În legătură cu acest plan am trei întrebări care uh, consider eu că uh, au, sunt de maximă actualitate mai întâi legat de finanțarea terorismului. Nu mă refer la problema codurilor SWIFT și a uh, PNR-ului, ci uh, mă refer la faptul că există multe societăți numite caritative care finanțează uh, de multe ori acti- acțiuni teroriste și activități conexe. Apoi, legătura dintre terorism și crimă organizată. Există foarte multe indicii care arată că uh, capacitățile uh, uh, organizațiilor teroriste sunt dobândite prin intermediul unor structuri de crimă organizată. Sigur că unii sunt determinați de ideologie, alții de bani, totuși cred că cooperarea dintre aceste structuri se arată prea fructuoasă. Și a treia întrebare, cum se poate ameliora fluxul de informații în Uniunea Europeană prin, eh, mă refer aici la eh, diferitele de unități de combatere a activităților terorisme. Dacă aveți aici eh, niște propuneri. Mulțumesc, doamna Romero. Vă mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată voi insista asupra pachetului de azil. Ce se întâmplă? Am doar un minut la dispoziție. Ce se întâmplă? Facem confuzia între imigranții ilegali și solicitați de azil și protecție subsidiară. Statutul refugiaților este oferit într-un mod atât de ridicol ci deci doar 1% aici, iar restul solicitanților beneficiază de protecție subsidiară internațională. Ce, se întâmplă cu soli- ce s-a întâmplat cu solicitantul respectiv la CEDO? Pentru daune morale, guvernul belgian și uh, grec a fost obligat să uh, facă ce trebuia. Însă persoana respectivă era, ținea de, avea statutul de protecție subsidiară. Iar cele 40.000 de persoane din Grecia despre care vorbiți, deci mulți dintre aceștia cer protecție subsidiară. Deci avem o mare problemă. Fie stabilim un uh, sistem comun de azil, fie anulăm regulamentul de la Dublin, deoarece problemele sunt foarte grave. Vă mulțumesc, domnul Strase. Bună ziua, domnule președinte al Consiliului. Bine ați venit în uh, comisia noastră. Ați prezentat uh, un program cuprizător pentru președinția ungară Uh, și susținem activitățile pe care le-ați propus pentru uh, promovarea pachetului uh, unic de azil, a pachetului privind datele PNR. Cred că um, poziția dumneavoastră față de um, problema Schengen este împărtășită de mare parte dintre noi și noi dorim ca spațiul Schengen să fie extins, însă nu fără a respecta condițiile tehnice. Ne-am bucura și credem că este chiar necesar să avem o cooperare mai mare cu Parlamentul European și ca austriac mă bucur foarte mult uh, prioritatea dumneavoastră în domeniul strate uh, strategiei pentru spațiul dunărean și vreau să uh, vă întreb ce măsuri ați prevăzut pentru strategia dunăreană în cel de-al patrulea pilon. Mulțumesc. Doamna Intveld. Vă mulțumesc, domnule președinte. Trei întrebări rapide. În primul rând, Consiliul a adoptat un mandat de negociere cu Statele Unite ale Americii privind uh, acordul de protecție a datelor transatlantice, însă SUA încă nu a numit un negociator. Deci, uh, ce crede președinția maghiară despre um, accelerarea acestui proces. În al doilea rând, e vorba de a acorda accesul la Eurodac pentru scopuri care nu țin de uh, aplicarea legii. Uh, Ați făcut repede legătura între policiile de azil și uh, crima organizată într-o singură propoziție. Ar vrea să știu de unde ați tras această concluzie. Și ultima întrebare. Nu mi-e clar de ce minister ține, însă vă pun întrebarea. Pe 9 februarie, președinția maghiară va organiza o conferință privind familia și uh, Uh, rata natalității, dacă înțeleg eu bine. Deci aș vrea să știu cum se face că statele membre care insistă foarte mult asupra subsidiarității uh, deci văd că Uniunea Europeană se implică în ceea ce vrește politica de familie și a ratei natalității. Deci cum ne puteți garanta uh, că aplicați legea așa cum trebuie? Doamna Macovei, vă mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea reia întrebările anterioare privind uh, combaterea crimei organizate și a terorismului. Sunt aici. Și are legătură cu corupția, deoarece crima organizată sau terorismul nu pot exista fără corupție. Comisia lucrează acum pentru a încheia o comunicare privind uh, politica europeană anticorupție. Și întrebarea mea este, dacă veți sprijini munca Comisiei uh, în vederea elaborării unei politici europene de combatere a corupției. Intenționați să sprijiniți și să consolidați această politică? Și vreți de asemenea eventual să accelerați acest proces de redactare a comunicării respective? Vă mulțumesc. Domnule ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să răspund cât se poate de repede și succint la întrebările puse. Mai întâi, în legătură cu întrebarea domnului Șogor despre spațiul Schengen. Fără îndoială, suntem angajați uh, pentru promovarea aderării la spațiul Schengen a României și Bulgariei. În ce privește rezervele exprimate în scrisorile ministrilor de interne german și francez, nu pot să vă spun ce influență vor avea aceste scrisori oficiale, dar pot să vă spun că pentru aderarea unui stat membru la spațiul Schengen este nevoie de unanimitate de voturi. În ce privește forțele de intervenție rapidă în Grecia, eh, au participat eh, inclusiv forțe din Ungaria, am pus la dispoziție autovehicule, echipamente, personal și pot să vă spun, încă o dată repet, 40%, cu 40% a scăzut eh, imigrația ilegală în doar două luni. Sigur, aceste forțe de intervenție rapidă nu pot interveni cu caracter permanent și nu pentru asta au fost ele constituite. Uh, discutăm și despre solidaritate financiară, dar uh, știți că distribuția uh, justă a banilor, alocarea echitabilă a lor este cea mai mare problemă acum. Nu pot să vă spun încă care va fi concretă propunerea Consiliului, pentru că asta încă e o chestie de viitor. Știm cu toții că uh, ieri după amiaza spre seară în Rusia a avut loc un atentat uh, terorist cu peste 35 de morți între timp și 135 de răniți. Ne-am exprimat deja și ne exprimăm și acum maximă compasiune uh, și condoleanțe pentru familiile celor răniți, celor decedați Uh, au fost și cetățeni ai Uniunii Europene printre victimele acestui uh, atentat și sperăm ca în timp util să putem răspunde corespunzător la, această, uh, la acest atentat. În ce privește regulamentul Europol, um, eu uh, sunt adeptul tuturor acelor uh, Uh, acte, acțiuni de, legislative care vin să uh, restabilească, respectiv să mențină ordinea publică. Și cred că și regulamentul Europol va uh, face acest lucru. În ce privește problema strategiei antitero în Uniunea Europeană, um, pot să vă spun că la dineul informal al ministrului de interne s-a uh, discutat inclusiv despre finanțarea acestei uh, strategii uh, de luptă împotriva terorismului. În deci pot să vă spun că în țara mea, de exemplu, mai puțin de 1% din PIB este alocat Ministerului de Interne și al Justiției. Trebuie deci să revizuim atitudinea noastră față de prioritățile momentului. O altă întrebare în legătură cu, uh, uh cu, cu legăturile care există între crima organizată și terorism. Într-adevăr, uh, terorismul se bazează mai ales pe, uh, uh, pe principii ideologice, dar pentru desfășurarea activităților sale, teroriștii, teror, organizațiile teroriste um, desfășoară activități economice foarte clare, de exemplu, traficul ilicit de droguri, traficul de arme și așa mai departe, pentru că numai așa teroriștii își pot a cumpăra, achiziționa uh, uh, instrumentele cu care uh, desfășoară și resursele cu care desfășoară atacurile lor teroriste. Apoi, prin activitatea teroristă, prin extorcare și așa mai departe, din nou se creează alte surse financiare Uh, care servesc uh, la alte atacuri teroriste. Deci ideologia nu poate uh, organiza atacuri teroriste, pentru aceasta este nevoie de, de resurse foarte clare. În ce privește Centrul European pentru combaterea activităților teroriste, eu sper că în curând acest centru își va uh, asuma toate sarcinile funcționale și că în ce privește fluxul de informații va reuși să coordoneze acest flux între diferitele autorități ale statelor membre. În ce privește uh, legătura dintre uh, pachetul de azil respect uh, pachetul privind uh, iliga, uh, imigrația ilegală. Aici este, există, există o legătură foarte strânsă. Deci, cine a fost respins de două, trei ori ca uh, imigrant ilegal, a patra, cincea oară poate va veni uh, în Europa, în alt stat uh, membru și va cere însă protecție internațională, deci va depune o cerere de azil. Există, există solicitanți de azil clasici care se refugiază din calea unui pericol major, um, uh, fie singur, fie uh, împreună cu familiile lor. Mai există și alte persoane, niște aventurieri, care uh, solicită azil, dar de fapt nu au aceeași justificare, aceeași motivare. Eu sper că ambele pachete, și cel privind imigrația ilegală și cel privind azilul, um, vor putea fi finalizate în mandatul Uh, mandatul nostru. În ce privește uh, directiva privind uh, recunoașterea calificărilor profesionale, această directivă împreună cu Eurodac și cu Dublin va constitui o unitate, un pachet pe care îl vom trata în același timp. Domnului Strasser pot să-i spun că, într-adevăr, aderarea la spațiul Schengen poate avea loc numai în condițiile în care sunt îndeplinite toate eh, cerințele tehnice. Iar în ce privește eh, colaborarea cu Parlamentul, aceasta este o sarcină pe care ne-am asumat-o cu maximă prioritate dacă vedem care este uh, cooperarea uh, cu Parlamentul nostru în Ungaria, uh, este evident, în, fără sprijinul Parlamentului nostru din Ungaria, nici guvernul nostru n-ar putea funcționa, de aceea și în privința colaborării între Consiliu și Parlament avem aceleași priorități strategia pentru Dunăre este o mare prioritate a noastră, chiar și la nivel național am creat un secretariat de stat pentru promovarea acestor activități legate de strategia pentru uh, Dunăre, spațiul dunărean. Împreună cu, uh, uh, cu Serbia și cu alte țări din cursul inferior al Dunării, dorim să constituim un fel de capitanie a Dunării de jos, uh, care să vegheze la păstrarea nepoluată a Dunării și la combaterea traficului de droguri, traficului de diferite alte substanțe în mod ilicit pe Dunăre. În ce privește negocierile cu alte state în uh, domeniul uh, cu SUA și cu, uh, în domeniul PNR, pot să spun că aici Comisia este cea care a fost mandatată să negocieze. Sigur că Uh, aceste negocieri trebuie să aibă ca și scop creșterea siguranței cetățenilor Uniunii Europene. Se pune însă întrebarea și asupra transmiterii în interne a uh, cifrelor, a codurilor PNR. Pentru că dacă vom transmite aceste date doar spre partenerii noștri din Statele Unite, din Canada, atunci zborurile externe uh, vor fi mai sigure decât zborurile interne. Deci vom, uh, vor circula mai bine oamenii pe rutele transcontinentale decât de la Paris la Viena, de exemplu. Trebuie să ne gândim în viitor dacă acest lucru uh, este corect sau nu. În ce privește În ce privește uh, uh accesul la Eurodac a autorităților de combatere a crimei organizate și a terorismului, v-am mai spus-o și înainte, cred că uh, este corect așa. În ce privește lupta împotriva corupției, doamna Macovei, uh, chiar și în Ungaria am uh, uh adoptat în ultima perioadă o lege prin care se arată că este nevoie de un sistem de uh, justiție uh, care să confere într-adevăr siguranță uh, cetățeanului. N-am vorbit despre politica privind familiile. Într-adevăr, în 9 februarie vom vorbi despre probleme familiale uh, Eh, vom vorbi despre soluțiile la problemele familiale care există momentan în Uniunea Europeană. Sper că am răspuns la toate întrebările dumneavoastră. Eh, încă o dată subliniez, încercăm să obținem o cooperare cât se poate de bună între Consiliu și Parlament pe perioada mandatului nostru. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Văd că ministrul pentru incluziune socială a sosit împreună cu echipa dumnealui. Acum uh, vom avea o ultimă rundă. Vă mulțumesc uh, anticipat, uh, dragi membri, pentru respectarea tipului. De asemenea, vă reamintesc declarația comună pentru a condamna atentatul care a avut loc ieri la aeroportul din Moscova, unde și-au pierdut viața 35 de persoane și au fost rănite multe altele. Deci ne menținem eforturile noastre de a condamna împreună toate formele de terorism și de a proteja victimele. Și în al treilea rând îi mulțumim ministrului Pinter pentru prezentarea dumnealui. Îi urăm mult succes și vă spun că așteptăm cu nerăbdare să colaborăm de-a lungul președinției maghiare în următoarele șase luni. Noi, cei de la Parlament, deci sperăm să colaborăm cu Comisia și cu Consiliul pentru a îndeplini toate obiectivele uh, citate. Vă mulțumesc! Dragi colegi, vă rog să luați loc. I thank you for that. Mulțumesc. We should kick off and get started because we got Trebuie să începem rapid pentru că avem o ordine de zi foarte încărcată în această dimineață. Am plăcerea să vi-l prezint pe Ministrul pentru Incluziune Socială din Ungaria, reprezentând uh, președinția în exercițiu a Consiliului și care ne va prezenta prioritățile referitoare la incluziunea socială și făcând referință în special la problema romilor. Domnul Zoltan Balăg, ministru pentru incluziune socială în Ungaria și v-aș sugera să trecem imediat la lucru, așa cum am făcut și mai devreme. Avem o primă rundă de întrebări pentru coordonator fiecare două minute maxim, după aceea prima rundă de răspunsuri din partea domnului ministru și o a doua rundă de întrebări deschisă. Putem avea maxim o oră, o oră și 10 minute, nu mai mult, pentru că altfel nu vom avea timp pentru restul ordine, uh, punctelor de pe ordinea de zi. Domnule ministru, vă rog, vă dau cuvântul. Domnule președinte, vă mulțumesc. Stimați deputați, discutăm astăzi o problemă, o prioritate a președinției noastre, care nu ne-a fost impusă din exterior. Însă Eh, problema romilor este o prioritate a președinției ungare a Consiliului. Am decis în acest fel pentru că considerăm că de decenii, ca să nu zicem de secole, există tot felul de experți care se preocupă de problema romilor. Chiar și Uniunea Europeană eh, este preocupată de această chestiune, cu toate că uh, problema nu este tratată uh, în conformitate cu gravitatea ei. De aceea ne-am propus ca în aceste șase luni pe care le avem la dispoziție să uh, facem câteva progrese în direcția elaborării unei strategii cadru europene pentru incluziunea socială a romilor. Sperăm ca această, această strategie cadru să ofere uh, posibilitatea statelor membre de a-și elabora propriile strategii naționale în domeniu. Ministerul pe care eu îl reprezint este Ministerul Administrației și Justiției uh, și în cadrul acesteia direcția de uh, incluziune socială. Eh, pe lângă sectorul meu există eh, și alte eh, departamente, cel care privește combaterea sărăciei în rândul copiilor, incluziunea socială generală și apoi resortul meu de incluziune socială a romilor. Sigur că există foarte mulți oameni uh, preocupați de mai multă vreme uh, de aceste probleme ale romilor, atât, din țara, atât în țara noastră cât și în alte state membre. Este greu să mai găsești uh, elemente noi sau să spui ceva nou în legătură cu problema în cauză. Totuși este important să reiterăm de câte ori este necesar acele principii care care ne readuc în aminte uh, uh, problema în toată gravitatea ei. Considerăm că dacă nu vom ajunge la un fel de consens, la o abordare și o poziție pozitivă în rândul majorității față de problema romilor, care este adesea ignorată și marginalizată, atunci nu vom putea progresa. Este foarte important ca dincolo de măsurile concrete să vorbim limpede, să vorbim fără echivoc despre această problemă pentru a putea uh, convinge majoritatea populației europene că această cauza romilor este cauza populației uh, întregi din Europa. Apoi uh, trebuie să și analizăm situația acestei minorități definite etnic și, nu în ultimul rând, trebuie să vedem în ce măsură putem implica această minoritate în găsirea soluțiilor pentru, aceste, eh, pentru această eh, eh, minoritate. Vorbiți de soluții în ghilimele, pentru că, de fapt, nu există o soluție, ehm, pentru că, de fapt, problemele sunt de așa natură încât nu ne așteptăm să le putem soluționa definitiv în curând. Este foarte important însă ca Um, comunitatea romă să fie implicată, trebuie să observăm cum reacționează populația romă și nu doar reprezentanții săi la strategiile pe care le elaborăm. Pentru că trebuie cumva să îi scoatem pe rom din această situație inactivă, pasivă, da? Uh, pasivitatea lor uh, nu este datorată doar de lipsa unui loc de muncă, ci este uh, cumva legată și de, de lipsa de motivație de a face ceva pentru ameliorarea propriei lor situații. Deci important este ca uh, romii înșiși să devină parte activă a unui proces care se referă la, tocmai la îmbunătățirea stării lor. Tocmai de aceea am considerat că pentru viitorul Europei uh, problema romilor va fi o problemă esențială. Uh, trebuie să ne gândim că uh, peste 10 milioane, 10-12 milioane de romi trăiesc în Europa. Vedeți că avem probleme cu aprecierea cifrelor. Uh, Eh, nu avem date exacte. Majoritatea nu are școlarizare, deci nu poate să intre pe piața forței de muncă, nu are loc de muncă, există o segregare socială și o discriminare, excludere socială de care eh, suferă în, într-un fel de cerc vicios. Dacă am reușit să includem în circuitul european al forței de muncă, în circuitul social, uh, această populație, atunci nu am face doar un act de uh, mărinimie, de caritate, ci am, ava, am, am face ceva care ar genera până la urmă și un câștig uh, economic. Guvernele noastre, ONG-urile, diferitele instituții europene au, și-au asumat mai multe inițiative au fost puse la dispoziție și unele resurse, putem spune chiar importante, totuși situația romilor nu s-a îmbunătățit, ba chiar s-a înrăutățit în ultimii ani. Mă refer aici atât la condițiile de viață cât și la cele de, de muncă. Și nu putem ignora acest lucru. Trebuie să aflăm motivele pentru care acest lucru se întâmplă din 2007 încoace uh, s-a arătat că uh, răspunderea pentru includerea socială a romilor este în primul rând una la nivel național a statelor membre. Totuși, Uniunea Europeană își poate asuma anumite uh, sarcini în acest domeniu. Uh, multe studii ne arată că integrarea romilor nu este doar o obligație uh, legată de drepturile omului, ci este și un aspect uh, economic important pentru că prin asta contribuim la durabilitatea unor sisteme sociale și la crearea unor noi resurse economice. Eh, deci nu este vorba doar de afaceri interne ale statelor membre. Eh, dacă, de exemplu, rata de ocupare a forței de muncă în rândul romilor ar ajunge la eh, același nivel cu cel al populației, cu cea al populației sedentare, atunci am putea să ne bazăm pe o creștere a PIB-ului de patru până la 6%. Sigur că cele mai importante uh, măsuri uh, care trebuie luate uh, sunt măsuri din domeniul educației, ocupării forței de muncă, creării condițiilor de locuit, serviciilor de sănătate și în domeniul antidiscriminării. Nu vă spun nimic nou, este nevoie de aceste acțiuni și de punerea la dispoziția resurselor necesare pentru acestea. Eu cred că Uniunea Europeană, în uh, mandatul nostru al președinției ungare, poate contribui în mod semnificativ pentru, a uh, progresele, uh, pentru a progresa în acest domeniu um, cred că pot să spun cu mândrie că tocmai că această strategie pentru romi, pentru includerea socială a romilor a fost formulată pentru prima dată chiar de un deputat de origine romă din Ungaria, Um, acest lucru este cu atât mai important cu cât um, uh, este legitimată, practic, uh, munca Consiliului uh, pe această temă. S-a elaborat și un calendar, un fel de foaie de parcurs, conform căreia în, 2000, în 6 aprilie 2010 s-a, a fost prevăzută pre, prezentarea strategie cadru uh, europene pentru uh, romi și integrarea romilor. Iar în baza uh, adoptării concluziilor Consiliului și în baza propunerii legislative a Comisiei, sperăm ca până la sfârșitul mandatului nostru să apară niște propuneri legislative concrete Dorim de asemenea să cont, putem conta pe participarea uh, Parlamentului European în acest proces legislativ. Acel task force, acea munc, uh, acel grup de lucru care uh, din septembrie trecut până în decembrie 2010 a elaborat uh, uh, și apoi a analizat chestionarul uh, transmis fiecărui stat membru, este foarte important prin munca sa și în diferitele uh, formațiuni ale Consiliului, în Consiliul EPSCO, de exemplu, uh, avem de asemenea un partener foarte important în uh, conturarea uh, și concretizarea acestei strategii. Există uh, uh, și alte consilii, Consiliul JAI, Consiliul pentru Sport și Tineret uh, și uh, toate aceste formațiuni ale Consiliului au fost informate despre uh, Uh, despre progresele uh, realizate. În uh, iunie, în a doua jumătate din iunie, vom încerca să adoptăm și să consacrăm prin votul Consiliului European toate aceste elemente de strategie. Considerăm că pentru concluziile Consiliului sunt importante următoarele aspecte. Este important ca inițiativele să fie asumate atât la nivelul Uniunii cât și la nivelul statelor membre. Este important să fie formulate obiective și indicatori eh, concrete și trebuie să eh, facem eh, afirmații explicite, dar nu exclusive, având în vedere acest caracter dinamic al grupului țintă la care ne referim. Trebuie să conturăm un fel de hartă uh, a crizelor, uh, uh, a zonelor celor mai defavorizate în care trăiesc romii, încercând astfel să venim în întâmpinarea activității Comisiei și a guvernelor naționale. Considerăm că este foarte important să Uh, integrăm problema romilor în celelalte politici de uh, specialitate. Deci, uh, incluziunea, socială trebuie să includă și incluziunea socială a romilor, de exemplu. Și de aceea dorim ca integrarea romilor să și genereze în diferitele strategii de specialitate și politici de specialitate măsuri foarte concrete. Trebuie ca aceste politici să includă în viitor, în diferitele programe și indicatori pentru măsurarea incluziunii sociale a romilor. Pe de altă parte, cred că putem avea succes doar atunci când documentele Uh, care uh, pun bazele acțiunilor noastre sunt în acord cu uh, celelalte strategii prin care se pot pune la dispoziții și fondurile necesare pentru implementarea strategiilor. Acest lucru este necesar atât la nivel comunitar cât și național și regional. Deci problema romilor trebuie să fie complementară la celelalte strategii pentru o mai bună eficientizare a acestor fonduri, este important ca Fondul Social European, Fondul de Dezvoltare Regională, fondul, diferitele fonduri pentru agricultură, deci fondurile structurale să fie armonizate astfel încât să existe, să fie exploatate mai mult sinergiile dintre ele. Apoi, Uh, programele uh, care se elaborează trebuie să fie programe multianuale, uh, sinergice și așa mai departe, care să exploateze toate posibilitățile, pentru că Acum, sigur, toată lumea vrea să elaboreze programe, să pornească diferite inițiative, dar ce se va întâmpla cu finanțarea acestora peste mai mulți ani? Trebuie să gândim în perspective de mai lungă durată. Pe lângă problema incluziunii sociale, trebuie să abordăm și problema discriminărilor sociale și dezechilibrului cu care sunt confruntați romii. Încerc să fiu prudent în formulare, deci trebuie să vedem cum putem face ca diferitele achiziții, diferitele licitații publice să Uh, să aibă un impact mai mare asupra uh, stării uh, și, și nivelul de trai a persoanelor. Există există și alte aspecte legate de programul nostru pentru includerea socială a romilor, la care la aceste probleme voi răspunde cu mare plăcere. Cred că sărăcia sărăcia copiilor și problema incluziunii romilor, aceste trei mari uh, complexe de teme, uh, reprezintă de fapt o probă de credibilitate a Uniunii Europene. Deci ne aflăm în fața unei uh, probleme de credibilitate continue. Acum 20 de ani a luat sfârșit dictatura în țara noastră și uh, în, în țara noastră azi sunt, din păcate, mai multe milioane care consideră că au trăit într-o securitate socială mai mare în vremea dictaturii decât, uh, decât o fac acum. Deci, Uniunea Europeană trebuie să treacă de această probă de credibilitate în care trebuie să dovedească că are soluție pentru acele milioane de europeni săraci, uh, excluși, uh, uh, discriminați, dezavantajați. Um, trebuie așadar să facem așa fel încât toată lumea să se poată bucura de libertățile și de bunăstarea de care noi ne bucurăm aici. Eh, deci problema eh, incluziunii romilor este, într-un context mai larg, o problemă a combaterii sărăciei în general. Mulțumesc! And, uh, Mulțumesc pentru această prezentare, mulțumesc uh, tuturor coordonatorilor care vor încerca să respecte această uh, limită de timp de două minute. În primul rând, din partea PP-ului, domnul Șogo. Mulțumesc. Aș vrea să felicit președinția ungară pentru asumarea acestei probleme și salutăm în mod special că există în Ungaria un minister care se ocupă în mod special de problema celor 10-12 milioane de romi pe lângă care, care trăiesc în condiții dezavantajate, fără pe lângă ceilalți 60-70 de milioane de oameni foarte săraci în Uniunea Europeană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 din păcate, eh, foarte, există foarte mulți romi care de, de rușine nu își declină identitatea etnică eh, la diferitele recensăminte, ceea ce face ca eh, și resursele care se alocă pentru proiectele pentru romi să fie insuficiente. Deci, inclusiv proiectele trebuie refăcute altfel pentru ca romilor să nu le fie, să nu, romii să nu aibă acest prag psihologic de deprimare depășit această, acest sentiment de rușine. Aș vrea, în legătură cu aplicarea legii, să spun următoarele lucruri. În multe state membre, ori este negată, ori nu este cunoscută problema Holocaustului romilor. Și în uh, țara mea, în România, au existat uh, conflicte, chiar și uh, am putea să vorbesc de situații de genul pogroamelor în martie 90, de exemplu, unde au fost victime, unde au fost răniți și unde în urma acestor uh, conflicte incidente au fost uh, uh, deținute și arestate numai persoane aparținând minorităților sau minorității rome în special. Aceste cazuri trebuie reluate pentru că, iată, în cazul holocaustului evreilor, 60, 70 de ani după petrecerea atrocităților, aceste cazuri sunt încă investigate. Mulțumesc încă o dată pentru această inițiativă și vă doresc tot succesul în numele fracțiunii mele, grupul uh, popular european. For the S&D, Mrs. Botscourt. Doamna Boscur, din partea socialiștilor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, și domnului ministru pentru prezentarea pe care a făcut-o. Într-adevăr, sunteți foarte ambițios, acesta este un lucru foarte bun și doriți ca la sfârșitul președinției să prezentați și niște rezultate concrete. Iată care este întrebarea noastră. Cum veți garanta prezența unei strategii europene care să funcționeze? Deci să nu fie vorba doar de recomandări adresate statelor membre, pentru că până acum acest lucru n-a funcționat. Ce aveți de gând să faceți pentru ca aceasta să fie implementată? Pe de altă parte, ați spus că există multe inițiative, că s-au cheltuit mulți bani și cu toate acestea n-au funcționat și vreau să vă întreb ce puteți spune despre cazul Ungariei, ce s-a întâmplat acolo și cum vreți să implicați romii în elaborarea acestei strategii, cum se face la ora actuală acest lucru. O ultimă întrebare referitoare la romi. Ideea doamnei Iaroca ce credeți dumneavoastră în legătură cu crearea unor puncte de uh, autodeclarație în statele membre. Aceasta ar putea fi o soluție. O ultimă întrebare în ceea ce privește romii și lupta împotriva discriminării. Știți că avem o directivă care se află încă la Consiliu în legătură cu lupta împotriva discriminării și, într-adevăr, e bine să se lupte împotriva discriminării peste tot în Europa și atunci mă întreb ce are de gând să facă președinția maghiară în acest sens. Mulțumesc! Doamna Weber, din partea ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentare. Foarte pe scurt. Din partea Parlamentului am trimis mai multe mesaje spunând că am dori să avem o strategie europeană asupra incluziunii romilor. Totuși, se pare că Comisia dorește să aibă un cadru al strategiilor naționale și din ce am înțeles de la dumneavoastră și dumneavoastră sunteți de aceeași părere. Întrebarea mea atunci este următoarea. Care credeți că ar fi temeiul juridic pentru ca statele membre să trebuiască să adopte astfel de strategii naționale în mod obligatoriu? Pentru că dacă nu sunt obligate să adopte astfel de strategii, atunci mă întreb Mă întreb ce se va întâmpla cu situația de criză. Unele state membre vor trebui să reacționeze, altele nu. Și, de asemenea, care ar fi temeiul juridic pentru a face obligatorie coordonarea în ceea ce privește fondurile care vin din partea Uniunii Europene, nu doar a fondurilor pe care le pun statele membre pentru astfel de strategii. De asemenea, ați menționat anul 2020. Din propria dumneavoastră experiență în Ungaria, în ultimii 20 de ani, Credeți că în 8-9 uh, ani de zile va fi suficient, practic, pentru a îmbunătăți situația? Și aș vrea să profit de faptul că dumneavoastră sunteți ministru pentru incluziune socială și doamna Boscurta a menționat deja uh, problema antidiscriminării și a directivei orizontale în acest sens. Vreau să știu care este părerea președinției maghiare în ceea ce privește lupta împotriva discriminării pe motive de gen și de orientare sexuală. Mulțumesc! Mulțumesc din partea GUE, doamna Enst. Mulțumesc, domnule președinte. Mă refer la faptul că Știm destul de multe despre problema romilor din spațiul european. Nu trebuie să recapitulăm toate aceste lucruri și nu trebuie să le aprofundăm prea mult. Ideea este că trebuie să tragem cândva niște concluzii. Și atunci am următoarele întrebări. În primul rând, cred că nu nu cred că pot avea succes uh, proiectele în care romii sunt implicați în mod obligatoriu în diferitele proiecte pentru uh, ameliorarea stărilor. Și de aceea întreb cum vreți să uh, face, realizați totuși acest lucru și cum vreți să obțineți această includere obligatorie a romilor în, în concluziile consiliilor. În al doilea rând, apoi S-a vorbit deja de fonduri europene. Au existat foarte multe fonduri europene care ar fi putut fi folosite, dar statele membre nu le-au folosit. Cum vreți să procedați pentru ca aceste fonduri într-adevăr să fie folosite și cum vreți să eh, ameliorați sau ușulați accesul eh, romilor și organizațiilor de rom la accesarea de fonduri europene. Ce rol ar trebui să joace, de exemplu, Fondul Social European? În al treilea rând, ce măsuri concrete, obligatorii, uh, uh, ar trebui luate pentru combaterea antițiganismului, uh, pentru a combate diferitele curente ideologice ce țin de acest antițiganism, pentru că fără astfel de măsuri, multe din inițiativele și dorințele și ambițiile noastre rămân uh, nefructificate. Ați vorbit despre sărăcia copiilor uh, în contextul strategiei europene pentru romi. Uh, vreau să știu care este poziția pe care o ocupă educația în în acest context. Deci ce rol, va avea educația, cum va fi integrată educația în strat, această strategie pentru rom? Vă mulțumesc. Thank you. I don't see your representative willing. Mulțumesc. Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul din partea grupurilor politice. Doamna Morvai, două minute. Mulțumesc. În experiența mea, Uh, țiganii sunt uh, cei mai uh, exploatați și dezavantajați și în cadrul comunității de țigani femeile sunt expuse unor forme majore de discriminare și chiar de violență domestică. Vreau să întreb dacă de ce statul relativizează această problemă, invocând anumite probleme de aspecte culturale. Deci uh, există discriminări uh, foarte uh, clare. De exemplu, se spune că fetele țiganilor nu trebuie să meargă la școală, trebuie să stea acasă, la cratiță, trebuie să aibă grijă de, de copii, de frații mai mici, trebuie să facă copii și așa mai departe. Cum credeți că mai poate fi tolerată această situație în viitor și ce credeți că trebuie să facă Uniunea Europeană în acest context? O altă problemă care uh, practic uh, paralizează uh, acest, această asistență pentru țigani. Există fenomenul numit ujora, deci de structuri criminale organizate în rândul romilor care îi exploatează și extorcă pe, pe romii obișnuiți. Eh, există, există multe familii de romi și chiar și eh, familii de eh, maghiari care spun că trebuie să, să trăiască în, în condiții ce țin mai degrabă de lumea a treia din cauza că această comunitate de romi imprimă un stil de viață, o, un, un un, un, un nivel de trai uh, uh, care, asupra celor din jur care este extrem de deranjant, vorbesc de curățenie, de igienă, de zgomot și așa mai departe. Este, o atitudine, este un nivel de trai de uh, lumea a treia și este o atitudine ce ține de lumea a treia, modul în care statul intervine, înțelege să intervine în acest fel. Vreau să știu ce face Uniunea Europeană. Mulțumesc. Minister, the floor, the floor is yours to reactions. Mulțumesc, domnule ministru, vă dau cuvântul pentru răspunsuri. Először is köszönöm szépen a, a kérdéseket. Mulțumesc mai întâi pentru întrebările adresate. Domnule Șogor, observația dumneavoastră este într-adevăr importantă. Ministerul, respectiv departamentul pe care îl conduc, nu se numește Departamentul pentru Problemele Omilor și problem, Departamentul pentru Direcția de Incluziune Socială. Pentru că nu dorim ca incluziunea socială să fie o problemă pe care o abordăm uh, pe criterii etnice, ci pe criterii sociale și social-economice. Um, pot să spun că în uh, Ungaria 80% din uh, romi trăiește în condiții de sărăcie deosebită. Um, dar uh, uh, sărăcia astăzi, ca să fiu puțin ironic, nu este doar privilegiul romilor, și de aceea este foarte important că această ă, incluziune socială a romilor să nu se întâmple pe baza unor criterii etnice, ci să ajutăm pe toată lumea care se află într-o situație atât de dificilă să ă, își crească nivelul de trai. Ă, în timp ce există cazuri de discriminare specială împotriva romilor pe baze etnice, uh, credem că uh, incluziunea socială a romilor uh, trebuie să facă parte din niște demersuri mai generale care vizează întreaga populație. Mai mulți intervenienți au vorbit despre problema accesării unor fonduri europene. Um, în Ungaria acum uh, uh, circa 400 de ani a fost numit uh, primul reprezentant al unui guvern maghiar pentru problemele romilor, deci pot să spun că avem o oarecare tradiție pentru tratarea problemei. Trebuie mai întâi să ne punem întrebarea, dar cine sunt romii de fapt? Și nu e foarte simplu răspunsul. Pentru că uh, principiul declarării voluntare uh, a uh, etniei este unul foarte bun, dar pot să vă spun că la ultimul recensământ în 2001 doar 190.000 s-au declarat romi în Ungaria. Dar uh, conform estimărilor sociologilor serioși, uh, vorbim de cel puțin 7-800 de mii de romi în uh, țara noastră, iar cei care vor să facă valuri politice vorbesc chiar de 1-2 milioane de romi într-o țară de 10 milioane. Deci nici măcar nu este simplu să definești grupul țintă pe care vrei să-l ajuți. Uh, s-a pus întrebarea dacă nu cumva ar trebui să uh, culegem uh, date de personale și pe baze și pe criterii etnice. Este o chestiune foarte, foarte sensibilă și totul depinde de ce faci cu aceste date. Atunci când un, un stat hotărăște, adoptă niște măsuri politice, Uh, când, când face propuneri uh, de programe de lucru sau când uh, oferă o altă formă de asistență unui grup definit pe baze etnice, atunci întotdeauna trebuie să ne întrebăm, într-adevăr beneficiază aceea cărora le este destinat un program? Deci, pe de o parte este, este până la urmă important să avem date culese și Eh, care să cuprindă și această componentă etnică, pentru că altminte nu putem măsura eh, eh, succesul, rezultatul programelor pe care le avem cu romii. N-aș vrea să fiu vulgar, dar, dar dar, uh, dar din experiența noastră din Ungaria, atunci uh, știu că uh, atunci când e vorba de bani, toată lumea, de primit bani, toată lumea se declară rom, dar când e vorba de venitul poliției, nimeni nu mai e țigan. Deci, <laughs> situația este pur și simplu că avem nevoie de culegerea de date care să, să includă și această componentă etnică, tocmai pentru a face măsurabile eh, eforturile noastre de asistență pentru aceste categorii de persoane. Deci, eh, acolo, iar în ce privește eh, cazurile în care pe baze etnice au fost victimele ale unor incidente, pogroame, vorbim de, s-a amintit cazul din martie 90, Târgu Mureș, Um, trebuie ca aceste cazuri să fie elucidate și ca ele să intre în, uh, în memoria colectivă ca unele cazuri rezolvate. Um, apoi, în ce privește uh, uh, doamna Boscurt, um, este important să fim pragmatici. Nu cred nu cred că este important ca să putem trece la acțiuni concrete dincolo de concluziile Consiliului, dincolo de recomandările Consiliului EPSCO. Deci, cred că Cred că este important, pe de o parte, în aceste concluzii să arătăm ce nu a funcționat bine și de ce nu a funcționat bine și atunci, în viitor, uh, sperăm că statele membre își vor asuma cu mai multă seriozitate uh, concluziile și recomandările noastre și le vor și transpune în uh, realitate. Vorbim foarte mult despre aceste best practices, bune practici. Uh, haideți să mai vorbim și despre proastele practici și despre uh, slabele noastre practici, să facem și un fel de listă negativă, pentru că uh, eu cred că din analiza acestor practici mai nefericite putem învăța cel puțin la fel de mult din, uh, uh ca și din împărtășirea bunelor practici. Deci trebuie să știm ce nu funcționează și ce nu face să fie cheltuiți banii uh, europeni în mod judicios. Doamnei Weber, um, pot să răspund în felul următor. În Înțeleg, înțeleg distinția pe care o face dumneavoastră între strategia europeană și eh, cadrul de reglementare european pentru strategii naționale. Aici însă este vorba de uh, asumarea unor răspunderi națională în cazul strategiilor naționale concertate și europeană în, în cazul unei strategii europene. Eu eu cred că nici uh, până în 2020, în următorii 8-9 ani, nu vom putea să uh, să, să găsim uh, soluția ideală și definitivă, însă cred că este esențial să pornim pe calea cea bună și pe calea găsirii uh, soluțiilor. Pentru că uh, eu cred că este o mare rușine pentru noi toți că situația romilor în ultimii 20 de ani, dar și în ultimii 10 ani s-a deteriorat, nu s-a ameliorat și pe lângă rom situația și a altor categorii de populație s-a deteriorat. În ce privește lupta împotriva discriminării, aș mai spune că aș, aș, aș, aș reveni la această signotagmă ironică pe care am folosit-o adineaori, că atunci când vine poliția nimeni nu vrea să fie țigan. Există Există, într-adevăr, din păcate, niște cutume discriminatorii da? Deci când vine poliția, e mai bine să nu fiu rom, pentru că dacă sunt, declar că sunt rom, atunci poate că măsurile polițienești vor fi de două ori mai severe împotriva mea. Um, noi avem un uh, program uh, foarte bun, un program uh, cu alți, elaborat împreună cu alți parteneri care încearcă în, la nivelul forțelor polițienești să Uh, amelioreze uh, situația, deci încearcă pe de o parte să, uh, să instruiască poliția în legătură cu posibilele prejudecăți rasiale, etnice care pot exista în legătură cu anumite infracțiuni. Pe de altă parte, um, avem și un alt program care sper că va fi încununat de succes, și anume vrem să creștem uh, proporția de uh, romi din cadrul forțelor polițienești. Deci vrem să păstrăm libere uh, uh, și să rezervăm practic niște locuri la nivelul uh, uh școlilor de poliție și școlilor de ofițeri de poliție pentru a uh, pregăti mai mulți romi să devină apărători și aplicatori ai legii. Dacă în termen general vom avea o societate uh, uh, civilă, o pătură de mijloc uh, a romilor puternică, atunci vom putea progresa. Și cred că avem deja unele progrese pe care le putem consemna cu mândrie, pentru că constatăm că există și la nivelul european lobby-uri ale comităților de romi, dar avem și cazuri în statele membre în care romii nu devin doar politicieni, ci sunt chiar și regăsiți găsiți și în rândul avocaților, medicilor și așa mai departe, deci găsesc până la urmă recunoaștere uh, socială. Doamnei Ernst, i-aș spune că uh, includerea romilor este o chestiune decisivă. Deci atunci când vizezi, uh, când practic faci din obiectul unei măsuri politice subiectul său, Um, eu cred că este foarte important ca romii să fie incluși în proiectele care îi vizează. Și aici văd uh, două, două abordări, uh, una generală și una specifică. Uh, Uh, Ministerul nostru uh, uh, ține cont foarte mult de problema identității culturale. Fără o identitate culturală a romilor nu există o includere socială a romilor. Deci romii trebuie să știe cine sunt, de unde provin, care este statutul meu, care este viitorul meu. Romii nu trebuie cunoscuți doar ca o problemă. Trebuie să cunoaștem cultura lor, trebuie să cunoaștem istoria lor și uh, am realizat, de exemplu, în, în, în Ungaria deja manuale care nu doar uh, arată romilor cine sunt ei, ci care uh, instruiesc practic uh, uh și uh, populația generală în legătură cu uh, această etnie. Trebuie Trebuie ca uh, uh, romii să își uh, constituie propriile lor instituții de reprezentare socială și politică. În Ungaria există, de altfel, un sistem de așa numită autoguvernare a minorităților. Um, acest sistem garantează o reprezentare la nivelul politicii locale a, a romilor. Există peste 5.000 de consilieri romi Uh, deci există un, un există un, un, un, practic un corp de, uh, de reprezentanți ai minorității rome care la nivel național are un for uh, numit Forul Central de Autoguvernare a Romilor cu 53 de membri. Chiar luna trecută a fost aleasă componenta Uh, actuală a acestui uh, form, numai că trebuie ca din această reprezentare formală să uh, acest, acest for să devină o reprezentare adevărată a comunității rome. Săptămâna trecută am fost într-o delegație în România și am observat că și acolo există unele structuri de reprezentare de, de, de reprezentare a intereselor politice ale romilor. dacă această reprezentare nu există, atunci uh, nici, uh, nici grupul țintă nu poate fi bine definit și succesul uh, programelor noastre este pus sub semnul îndoielii. Eu, în legătură cu fondurile neutilizate pentru uh, proiectele de rom, n-aș da uh, vina uh, imediat pe statele membre care nu au utilizat fondurile, ci, ci poate că uneori Eh, proiectele și caietele de sarcini sunt eh, formulate puțin eh, aparte în, greu, într-o, într manieră greu accesibilă pentru beneficiari. Există în Ungaria sute de colonii de romi în care ar fi putut fi folosite fonduri europene Uh, uh, și chiar uh, și fonduri naționale um, pentru că licitațiile, pentru că caietele de sarcini nu au fost însă bine formulate, doar o singură comunitate din 700, dacă nu mă înșel, a, a depus o cerere pentru finanțare care apoi a fost retrasă, respectiv nu a fost, nu a fost acordată din motive formale. În ce privește combaterea atitudinii eh, antițigănești, Um, am vorbit deja despre unele uh, activități uh, pe care le desfășurăm la nivelul forțelor de poliție, însă, în general, aș spune că trebuie să vorbim mult mai clar și mult mai deschis despre problemele romilor și despre problemele noastre cu comunitatea romă pentru a uh, lupta în acest fel împotriva prejudecăților. Deci, elementul central în tot acest proces este cel al educației, al învățării. Am vorbit despre deja despre demersurile noastre în ce privește uh, uh, crearea și reflectarea identității culturale a romilor. Termin imediat. Uh, în legătură cu sărăcia copiilor, sărăcia în rândul copiilor, Există o strategie europeană pentru combaterea sărăciei în rândul copiilor, care a progresat uh, uh, excelent în uh, perioada președinției belgiană. Pre- belgiene Uh, în special, uh, documentele uh, președinției belgiene vizează promovarea încă de la cea mai fragedă vârstă a copiilor, a formării capacităților în rândul copiilor, pregătire pentru școală, pregătire extrașcolară pentru a preveni abandonul școlar în acest uh, fel și pentru a uh, promova uh, trecerea de la studii secundare la studii superioare. Doamnei Morvai pot să-i răspund în felul următor. Sunt de acord cu dumneavoastră că aș fi fost de, acord cu dumneavoastră dacă dumneavoastră n-ați fi format lucrurile pe un criteriu etnic și din punct de vedere etnic. Într-adevăr, există fenomenul Uh, acelora care, uh, care își împiedică uh, copiii să își îmbunătățească condiția. Sunt mulți părinți care își forțează copiii la prostituție și așa mai departe. Dar asta nu este un fenomen care este tipic pentru rom, ci este un fenomen care este tipic pentru o anumită pătură socială inferioară. Dacă mă duc la Amsterdam, văd multe prostituate din Ungaria parte din aceste fete sunt uh, de etnie romă și cealaltă parte pur și simplu sunt cetățeni uh, maghiari, uh, sunt unguroaice care din cauza sărăciei au fost constrânse să adopte această meserie. Deci sărăcia trebuie combătută și poate că și autoritățile de aplicare a legii ar trebui să intervină altfel în acest uh, caz, dar nu este vorba de un caz tipic și specific exclusiv pentru uh, Comitatea Roma. Mulțumesc! Mulțumesc pentru aceste răspunsuri, mulțumesc pentru răspunsurile detaliate la fiecare punct care a fost prezentat. Vom deschide cea de-a doua rundă de întrebări. Am o listă aici cu cel puțin opt membri. Am să-i citez. Mrs. Guillaume, Mr. Ensue, Mr. Bruns, Mrs. Intveld, Mr. Marinescu, and Mr. or Mrs. be it, but I see that Mrs. Bos Aceasta este tot. Văd că și doamna Botscur dorește să intervină, poate un punct de ordine de horizontale richtlijn en dat had mijn collega Mulțumesc. În ceea ce privește directiva orizontală, doamna Weber a pus și dânsa o întrebare în același sens și n-am obținut niciun răspuns. Probabil că domnul ministru a uitat această întrebare, dar ar fi de dorit dacă ar putea să răspundă. Mulțumesc. Domnule ministru, nu știu dacă doriți să răspundeți în mod mai concret în legătură cu această directivă orizontală. Mulțumesc. ez nem feltétlenül része az... Mulțumesc. Aceasta nu este neapărat o parte a planului președinției sau a programului. Nu am nicio informație nouă în legătură cu aceasta. N-am uitat să răspund, dar nu am nicio altă informație pe care să vă pot da. We see. So, let's start. Vom începe deci cu a doua rundă de întrebări. Mai doriți să spuneți ceva, domnule ministru? Vă rog. Mulțumesc. Se pare că a fost o neînțelegere. Dumneavoastră vă refereați la directiva împotriva discriminării și după aceea ați menționat directiva orizontală. Într-adevăr, în acest caz, Deci uh, se cerea din sală dacă puteți da mai multe detalii în legătură cu aceasta. Aceasta este de responsabilitatea statelor membre și anume să implementeze această directivă în dreptul național. Aceasta nu este neapărat o parte a programului președinției. Mulțumesc! Mulțumesc! Există o directivă uh, nouă care este acum tratată, negociată Haideți să încerc a treia oară să reacționez. O a treia încercare de răspuns la această problemă. Am înțeles greșit um, uh, problema pentru că, pentru că nu este vorba de o chestiune care e tratată în portofoliul meu, ci uh, este problemă tratată de colegul meu, ministrul uh, resurselor naționale. În în perioada acestor uh, șase uh, luni se dorește uh, adoptarea unui dosar pe tema discriminării persoanelor pe baza orientării sexuale, a diferitelor forme de handicap și de dizabilități și așa mai departe. Din câte știu, vor exista două reuniuni de grup de lucru pentru tratarea problemei um, discriminării pe baza uh, diferitelor forme de dizabilități. Deci vor exista două ședințe de grup de lucru, dar ele vor fi susținute de colegii mei de la Ministerul Resurselor uh, Naționale. Nu știu dacă am răspuns cu asta la întrebările dumneavoastră. Începe cea de-a doua rundă de întrebări, câte un minut fiecare, vă rog frumos, după care domnul ministru va răspunde. Doamna Gânț. Mulțumesc. Mm, uh, pentru că doamna Boscu nu mai poate lua cuvântul, voi continua eu. Deci, lupta împotriva discriminării trebuie să nu fie aplicată doar în domeniul accesului la piața forței de muncă, ci în toate domeniile și trebuie să se extindă asupra tuturor formelor de discriminare, inclusiv cele care au ca și criteriu orientarea sexuală, dizabilitățile și așa mai departe. Și întrebarea Eh, este dacă Ungaria încearcă să eh, eh, ducă mai departe acest dosar care și din punct de vedere al discriminării romilor, care ține de portofoliul domnului ministru, este, este important. Deci, important este să existe posibilitatea de a uh, Uh, interzice discriminarea inclusiv uh, pe baze etnice, pe baze de identitate sexuală și așa mai departe. Iar acum îmi rămâne foarte puțin timp pentru uh, evocarea punctului meu de vedere, respectiv întrebării mele. Domnule ministru secretar de stat, știu că în ce privește sărăcia copiilor mai avem problema segregării segregării învățământului în domeniul Uh, primar și vreau să întreb dacă, uh, dacă uh, și dumneavoastră considerați că costa de impozit unică este până la urmă în favoarea egalității de șansă sau nu și dacă nu cumva aceasta este detrimentală pentru persoanele aflate în sărăcie. Mulțumesc. Oui, merci. Un certain nombre de sujets. Doamna Guillaume. Mulțumesc. Despre o serie de subiecte s-a vorbit deja foarte pe larg. Domnul ministru a vorbit despre ele în prezentarea inițială și există o concordanță cu prezentarea președinției privind situația romilor și e clar că în 2010, în al doilea semestru, era cazul să atragem atenția asupra acestei probleme. Cred că știm cu toții că această strategie trebuie să se bazeze pe statele de origine a romilor, dar și uh, pe statele de destinație a acestora. Deci statele membre în strategiile lor naționale trebuie să-și pună problema romilor, însă aș vrea să știu dacă ne-ați putea preciza o serie de lucruri pe care le putem cere și, ce, și țărilor de destinație pentru incluziunea romilor. Și o altă întrebare pe care o am Puteți să ne precizați dacă există și care sunt obiectivele președinției maghiare pentru a asocia mai bine societatea civilă a romilor în ceea ce privește această problematică a incluziunii sociale pentru a putea soluționa o serie de probleme. Mulțumesc. Thank you. Vă mulțumesc și eu. Domnul Lenciu. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să felicit și eu președinția ungară pentru includerea acestei problematici între priorități și aș, do, am două scurte întrebări. Una este aproximativ la fel ca și colegii dinainte și anume dacă ă, la nivel practic viitorul cadru pentru strategiile de integrare a romilor va fi construit uh, la nivel european sau va fi doar o sumă a strategiilor naționale disparate și concurente? Pentru că eu cred că acest nou cadru trebuie să aibă în vedere o abordare comună la nivelul Uniunii Europene a problematicii problematicii incluziunii romilor, în sensul implicării directe a tuturor statelor membre unde uh, populația romă dorește să stabilească, indiferent de țara de origine. Și a doua întrebare scurtă, susțineți, că, ca, susțineți ideea ca programele de implementare efectivă a, adresate romilor se facă mai ales prin intermediul administrațiilor locale unde există această populație în număr semnificativ, deoarece administrația locală, primăriile, primarii cunosc cel mai bine problematica romilor. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Mulțumesc, președinte. Mă bucur că îl putem saluta pe domnul ministru secretar, secretar de stat în rândul nostru. Activitatea dumnealui și de până acum eh, face ca cele declarate de dânsul să fie eh, credibile pentru noi. Pentru că vorbim însă tot mai mult despre bani și despre resurse financiare. Vreau să întreb dacă resursele din prezent uh, sunt suficiente pentru realizarea obiectivelor dumneavoastră. Nu este nevoie de realocarea unor surse suplimentare pentru ca uh, această strategie uh, pentru rom despre care ați vorbit să poată fi pusă în aplicare? Thank you. Mrs. Intervelde. Doamna Intervelde. Um, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Salut faptul că președinția maghiară include printre prioritățile sale această problematică. Și în mod vizibil, dumneavoastră personal sunteți foarte angajat și vorbiți pe șleau despre practicile discriminatorii. Deci e vorba deci de voință politică. Eu mă întreb însă dacă, pe de-o parte, nu implementăm această strategie, însă nu uităm și faptul că în multe state membre discriminarea este instituționalizată. Există înregistrări pe temei etnic de foarte multe ori. Și se fac expulzări colective de foarte multe ori, deși nu se spune că e vorba despre asta. Și retorica guvernelor de foarte multe ori nu merge în sensul obiectivelor pe care vreți să le atingeți dumneavoastră în strategie și nu sunt sigură dacă am înțeles bine. Ministerul dumneavoastră se ocupă de antidiscriminare în general sau nu? Deoarece aș vrea să mă alătur acelor colegi care au vorbit despre importanța unei abordări orizontale uh, în ceea ce privește discriminarea. Mă refer la acea directivă orizontală și de aceea îndemn președinția maghiară să facă tot posibilul la Consiliu pentru acest dosar. Și aș avea ultima ultimă întrebare acum, în legătură cu o clauză foarte discriminatoare în legea presei împotriva homosexualilor. E vorba de promovarea homosexualității. Înțeleg însă că dumneavoastră nu sunteți competent în această materie, însă ar vrea să știu dacă președinția maghiară va promova de asemenea și discriminarea la adresa homosexualilor. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumesc. Domnul Marinescu. <coughs> Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, vă felicit și eu pentru includerea între prioritățile dumneavoastră uh, a elaborării unei strategii europene pentru integrarea etniei romilor și sper să reușiți să elaborați o strategie europeană, nu un cumul de strategii naționale. Eu cred că sunt suficient de multe programe sau uh, proiecte care pot fi aplicate în statele membre în același timp și în aceeași uh, manieră. Unele dintre ele le-ați uh, menționat chiar dumneavoastră, uh, de exemplu locuri speciale la liceu, locuri speciale la facultate, polițiști de etnie romă, institutori care să vorbească limba romanii. Eh, știu acest lucru de exemplu pentru că românia le aplică deja dar cred că includerea într o strategie europeană și aplicarea lor și de alte state membre ar fi un lucru eh, pozitiv. spuneați că majoritatea etniei roma este săracă. cred că sărăcia este foarte clar că eh, este determinată de lipsa unui loc de muncă iar lipsa unui loc de muncă este determinată de lipsa unei Uh, unei calificări, lipsă de educație. Eu cred că această strategie trebuie să fie bazată în primul rând pe educație pentru a, afla, a avea un, un, uh, un uh, efect primele rezultate peste zece doisprezece ani. deci cred că programe de educație sau programe pentru a reuși să aducem copiii etniei roma la școală trebuie neapărat aplicate și ele trebuie aplicate la nivel european și pentru cei care uh, sunt nomazi, pentru cei care călătoresc dintr-o uh, țară într-alta. Deci uh, eu nu am întrebări, am avut niște, niște propuneri și rugămintea ca aceste, aceste lucruri să fie incluse în viitoarea strategie. Mulțumesc. Thank you. Mrs. Iotova. Mulțumesc, Iotova. Vă mulțumesc domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru participarea dumneavoastră la reuniunea comisiei noastre și vă mulțumesc pentru răspunsurile detaliate pe care ni le-ați dat până acum. Se pare că trebuie să facem încă foarte multe pentru această comunitate. Problemele sunt foarte complicate și acestea nu au fost soluționate nici la nivel național și nici comunitar. În același timp, suntem cu toții, am fost cu toții martorii la criza din vara anului 2010. Am văzut ce s-a întâmplat în Franța cu romii care ven, erau acolo din, veniseră din România. Am discutat despre asta aici, la Parlamentul European, la Comisie și am avut și o corespondență cu guvernul francez. Și aș vrea să vă întreb un lucru. Ce credeți despre încercările anumitor țări de a Uh, găsi o soluție din prisma aderării României și Bulgariei la, spațiu, la spațiul Schengen. Și asta în privința romilor. Deci cum soluționați acest lucru? Aderarea acestor două țări la Schengen și problematica romilor. Mulțumesc acum domnul Brons. Vă mulțumesc. Când vorbim despre romi, vorbim despre un popor care are sau ar trebui uh, căruia ar trebui să-i se facă una sau alta. Vorbim despre romi, excluzându-i și practic, uh, practicând discriminarea împotriva lor. În aceste soluții se vorbește despre faptul că statele membre trebuie să ia, uh, să treacă la soluții, să ia măsuri și să-i uh, împiedice să fie săraci. Deci, parcă acești romi nu pot să aleagă singuri, deci sunt irresponsabili, nu? Din abordarea noastră. Deci nu credeți că suntem cam cu nasul pe sus față de ei? De asemenea, e și uh, înșelător pentru toți acei oameni bine intenționați care încearcă să uh, soluționeze problemele dificile din mediul lor. Domnule ministru, vă dau din nou cuvântul pentru răspunsuri. Vă rog să răspundeți în 10 minute dacă puteți pentru a putea încheia punctele de pe ordinea de zi. Holnap itt lesz az igazságügy miniszterem. Mâine va fi aici uh, și uh, ministrul de justiție. Deci uh, probleme de antidiscriminare pot fi reluare, reluate mâine în prezența sa, dacă le considerați atât de importante în activitatea Ministerului nostru, aici uh, acest element nu este unul uh, constituent al, uh, nu face parte din programul nostru. Într-adevăr, așa cum a spus și doamna Gânț, există puncte de atingere între, între de exemplu, problema segregării la nivel școlar a romilor um, o problemă care în principiu pe fond ține de Ministerul Educației Naționale, pe de altă parte ține cont într-adevăr de incluziunea socială a romilor care, și altor uh, categorii de persoane care trăiesc în sărăcie. Um, dar uh, pe fond uh, nu constituie problemele mele și de aceea îmi pare rău să vă să nu vă pot oferi răspuns foarte clar. Doamna Boscur a spus uh, uh, oarecum laudativ că noi avem abordări pragmati eh, pragmatice. Eh, ei bine, pentru mine abordarea eh, trebuie să fie pragmatică nu doar pentru a nu fi ideologică, ci pentru că situațiile diferă foarte mult de la caz la caz. Romii trăiesc foarte diferit în Spania de, de romii din Italia, din Ungaria, din România. Uh, de aceea este important ca la orice strategie uh, sau măsură pentru uh, rom să, avem, uh, să ținem cont de specificul local. În, în, în Ungaria, practic, nu putem, nu putem avea o, o structură de educație integrată pentru că toată populația este segregată. Deci avem problema odată cu, cu această populație care trăiește izolat. Deci, uh, nu uh, poți, pe de altă parte, să admiți segredarea școlară. Deci nu poți să trimiți pe cineva la o școală mai slabă doar pentru că este rom. Împotriva acestui, uh, acestui tip de segredare trebuie să uh, ap uh, aplicăm legea toată puterea ei. Uh, sigur că trebuie ca integrarea să înceapă încă din faza preșcolară Trebuie pregătiți uh, copiii uh, pentru a face parte din aceeași comunitate cu, cu majoritatea. Uh, din păcate, însă, nu cred că este corect ca toată problema segregării, respectiv desegregării, să fie pusă pe umerii autorităților publice locale, pentru că ele sunt de multe ori depășite singura formă de segregare pe care ne o închipuim este uh, cea în care uh, acordăm atenție specială, deosebită, mai mare uh, copiilor care provin din această categorie etnică. De exemplu, avem în Ungaria liceul Gandhi, care este, face parte din acel program de creare a unei elite a romilor și unde există instruire specială pentru, uh, pentru cei care țin de această uh, etnie. Există și câteva licee specializate, școli profesionale uh, în care există și niște internate atașate în care tinerii din comunitățile de romi, pe lângă instruire, pot, au posibilitatea de a-și forma identitatea culturală și etnică. Apoi, în ce privește avantajele sau dezavantajele sistemului de, de, de impozit unic, n-aș vrea să intru aici, n-aș vrea să intru în detalii aici, nu pentru că este vorba de o chestiune care ține de statele membre și nu de competența comunitară, ci pentru că nu este portofoliul meu. Uh, Într-adevăr, situația economică gravă în care se află Ungaria face necesară uh, luarea unor măsuri care altminte nu sunt uh, de dorit. Uh, între acestea se numără și impozitul unic, rata unică a impozitului. Și vă dau un exemplu. În Ungaria, în prezent, de la clasa 1 și până la clasa 8 -a, Uh, nu există, uh, există posibilitatea pentru ca fiecare copil, indiferent de situația sa socială, să aibă prânzul uh, asigurat. Acest lucru este posibil inclusiv prin, prin măsurile fiscale pe care le luăm și dacă există o situație și mai gravă, atunci prin fonduri sociale europene ne asigurăm că copiii primesc și o cină Uh, uh, nu doar un prânz. Uh, este, să știți că sunt mulți copii care se află într-o situație de sărăcie extremă, care chiar beneficiază de aceste servicii. Când vorbim despre strategia cadru europeană pentru romi, vorbim de, de, de, de state, de țări de obârșie a romilor, Eh, și de țări în care eh, ei călătoresc în diferite scopuri unde sunt ademeniți sau unde sunt trimiși chiar să desfășoare anumite activități. Și atunci, doamnă Guillaume, eh, trebuie să ne gândim la această problemă din punctul de vedere al liberei circulații a cetățenilor. Libera circulație a cetățenilor este în Uniunea Europeană o libertate greu câștigată și trebuie să existe posibilitatea pentru că toți cetățenii să se poată deplasa în Uniunea Europeană în statul membru în care cred că se pot realiza cel mai bine. Acum, această uh, cucerire Uh, libera circulație a persoanelor nu trebuie să fie uh, abuzată uh, de către, de către cetățeni pentru a comite diferite acte de crimă organizată sau de trafic ilegal de persoane. Tocmai de aceea, între autoritățile de aplicare a legii există o cooperare interstatală care co- combate aceste uh, grupuri uh, infracționale care uh, încearcă să abuzeze de sisteme sociale ale anumitor state membre prin traficul ilegal de persoane. Dacă ținem cont de aceste două principii, atunci atunci, uh, practic, uh, ele sunt cele care trebuie uh, puse în aplicare și totul funcționează. Altă temă. Într-adevăr, cred că și doamna Gânț a spus, este este vorba de faptul că programele pentru romi trebuie să includă romii și dacă romii nu sunt parteneri în aceste programe, dacă, dacă nu devin subiect al unui proiect din obiectul său, Eh, atunci eh, nu poate exista succes. În cursul președinției noastre vom avea două manifestări eh, specifice. În februarie la Bruxelles o, o reuniune a grupului de contact specific și apoi o, mai târziu, în cursul primăverii, o platformă europeană de dialog cu comunitățile Roma Uh, această platformă uh, se va reuni la Budapesta, uh, va avea atașate și edinite evenimente culturale și vom încerca să putem vorbi în mod deschis despre strategia cadru a Comisiei Europene pentru problemele romilor. Va fi un eveniment deosebit. Domnului Enciu i-aș spune următoarele. Într-adevăr, lucrurile lucrurile se împotmolesc adesea la uh, punerea în aplicare, uh, uh, la implementare locală. Și, și revenind la problema țărilor de obârșie și țărilor uh, destinație a uh, romilor, cu toată libertatea de mișcare a persoanelor, cred că problemele trebuie rezolvate acolo unde ele apar deci în țările de uh, origine există o răspundere sporită în acest sens. Însă nici celelalte state membre nu se pot sustrage unei anumite răspunderi, pentru că, așa cum a spus-o și uh, primul ministru, uh, o spun, o spun și eu, în, în Europa în Europa de Vest există o neînțelegere privind romii. Deci în Europa de Vest toată lumea spune că uh, uh, uh, romii sunt nomazi. Dar nu este adevărat. Și în România, și în Ungaria, și în Slovația romii au, sunt sedentari sau quasi sedentari de mai multe generații încoace. Însă există această tendință de a călători a romilor în momentul în care, în, în momentul în care există motive și, și factori de, de atracție deosebit diferite. Însă, revin încă o dată, problemele trebuie rezolvate acolo unde ele apar și toată lumea trebuie să fie solidară în rezolvarea acestor probleme. Uh, doamna Gal, uh, problema banilor este o problemă pe care cu toții o avem. Eu uh, cred că fondurile pe care le avem în prezent nu sunt suficiente pentru a putea ajunge la rezultate deosebite. Însă, înainte de a aproba Uh, noi fonduri sau de a vorbi despre noi fonduri, trebuie să vorbim însă despre un alt lucru. Trebuie să vorbim despre analizarea uh, uh, cheltuirii fondurilor de până acum care au fost alocate. Deci monitorizarea cheltuirii fondurilor, uh, uh, aprecierea și analizarea eficienței cu care au fost cheltuite aceste fonduri trebuie să constituie baza, temeiul uh, care ne va servi la alocarea de noi fonduri. Deci după această analiză vom putea vorbi într-adevăr despre, despre suficiența sau insuficiența acestor fonduri pentru rezolvarea problemelor. Deci a, a, numai atunci putem vorbi despre a, posibilitatea ca prin noi fonduri să putem influența în mod radical rezultatele. Azi, din fondurile de dezvoltare regională, uh, putem uh, să uh, cheltuim, de exemplu, noi sume pentru îmbunătățirea situației locative a anumitor categorii de persoane, ceea ce în trecut nu era posibil. Acum se pune întrebarea cum vor folosi autoritățile publice locale, cum vor folosi alte, alte instituții și autorități publice locale aceste fonduri. O altă întrebare s-a pus din nou în legătură cu uh, uh, regulamentul privind uh, antidiscriminarea. Uh, pot să vă spun doar că uh, includerea socială, incluziunea socială trebuie să fie în așa fel încât criteriul etnic să nu fie cel de decisiv. Autoritățile uh, care tratează problemele romilor trebuie instruite și trebuie pregătite uh, să nu aplice uh, niciun fel de prejudecăți specifice etnice împotriva uh, romilor. Pe de altă parte și comunitățile de rom trebuie ajutate, trebuie capacitate să reacționeze corespunzător atunci când înfruntă probleme de discriminare. Foarte pe scurt în legătură cu problema spațiului Schengen. Noi nu credem că Eh, trebuie legate eh, eh, cele două teme, problema spațiului Schengen și problema romilor. Alte state membre sunt de altă părere, dar noi susținem punctul de vedere conform cărea România și Bulgaria devin în cel mai scurt timp membre ale spațiului Schengen. Nu avem poate speranțe prea concrete că acest lucru se întâmple uh, pe durata mandatului nostru, dar nu trebuie ca uh, problema romilor din aceste două țări să fie legată de problema aderării uh, României și Bulgariei la spațiul Schengen. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Doriți să interveniți Aș vrea doar să mai adaug că, eh, dacă nu mi se acordă cuvântul încă o dată, vreau să mulțumesc pentru toate întrebările pe care mi le-ați pus și dacă considerați că la sfârșitul mandatului nostru este oportun să ne reîntâlnim din nou, vă rugăm să ne contactați, pentru că vom veni din nou cu plăcere în mijlocul dumneavoastră și vă rugăm să ne solicitați, solicitați informații și până la acel moment în legătură cu demersurile președinției ungare și vom fi în măsură, sper, să răspundem la aceste solicitări. Bineînțeles, cu toții suntem de acord că vrem să colaborăm cât mai bine pe parcursul mandatului dumneavoastră, de să colaborăm cât mai strâns în timpul acestei președinții uh, rotative asigurată de Ungaria. Această problematică despre care am discutat uh, e un mare motiv de îngrijorare aici la Parlamentul European. Am tot vorbit despre asta, mai ales aici, în sânul acestei comisii libe. Incluziunea socială este un obiectiv al Uniunii Europene, așa stabilește tratatul de la Lisabona. Și combaterea discriminării, de asemenea, este o prioritate. Iar în ceea ce privește pe romi, acest lucru este și mai important. Știți că acum uh, se redactează un raport despre romi, avem o dezbatere în curs, însă, în general, vă pot spune că ne-am bucurat foarte mult dacă dumneavoastră ați putea veni din nou în fața Comisiei Libe pentru a, spune, a ne spune care este evoluția situației în timpul președinției dumneavoastră. Acestea fiind spuse, vă urăm mult succes și vă mulțumim pentru timpul pe care ni l-ați alocat pentru a ne împărtăși și nouă prioritățile președinției maghiare. Vă mulțumesc Vă mulțumim pentru tot ceea ce ați spus. Le mulțumesc de asemenea și colegilor pentru faptul că au respectat timpul alocat și așteptăm să vă vedem și mai mult aici în timpul președinției dumneavoastră. Vă mulțumesc!

Dear colleagues, ladies and gentlemen. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, mai trebuie să discutăm despre un lucru în această dimineață și mai avem și ceva timp. E o chestiune foarte importantă. E vorba de politica europeană de combatere a terorismului, principalele realizări și viitoarele provocări. Avem acest punct pe ordinea de zi astăzi, când uh, deplângem cu toții atentatul de la Moscova de ieri, condamnăm acest atentat terorist, terorism, mă scuzați, și ne luăm angajamentul să ne punem la oaltă toate eforturile pentru a elabora o politică și o strategie europeană de combatere a terorismului. În următoarele minute vom avea un schimb de opinii privind documentele de lucru, privind documentul de lucru. E vorba de comunicarea Comisiei privind politica europeană împotriva terorismului, principalele realizări și viitoarele provocări. E vorba aici de un raport din proprie inițiativă pe aceeași temă. Doamna Intveld a fost numită raportor la acest raport, deci o vom asculta pe doamna Intveld, care va vorbi despre documentul de lucru, după care vom da posibilitatea și celorlalți deputați de a discuta. De asemenea, vom asculta și prezentările făcute de Comisie și de Consiliu. Doamna Zipăl, doreați să interveniți un punct de procedură, vă rog. Aveți cuvântul. A, nu? A, doreați să luați cuvântul ulterior, la fel și domnul Strasser. Atunci îi dăm cuvântul acum domnului Invert. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pe bună dreptate v-ați referit la evenimentele de ieri și cred că fiecare atentat ne reamintește cât de nevoie este uh, să avem niște politici uh, eficiente împotriva terorismului. Totuși, în ultimii 10 ani, în acest domeniu de combatere a terorismului, am uh, evaluat mult prea puțin eficiența acestora. Mă uit la documentul de lucru, acesta este preludiul față de raportul final și mă uit la ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani – nu pentru că înainte nu ar fi existat terorism sau nu ar fi existat o politică antiterorism, însă pentru că de la atentatele din septembrie 2001 încoace, politica antiterorism s-a schimbat fundamental și s-a intensificat de asemenea și cooperarea uh, internațională în acest sens. Noi evaluăm întotdeauna orice politici, fie că e vorba de stabilirea unei infrastructuri sau de o politică socială sau de învățământ, indiferent despre ce e vorba, facem aceste evaluări și mai ales acum, în această perioadă de răstriște economică, când strângem cu toții cureaua. Trebuie să vedem dacă politicile respective sunt necesare, sunt eficace și să vedem și cât costă. Ceea ce e ciudat e că politica antiterorism nu pare să constituie obiectul aceluiași, uh, aceleiași supravegheri democratice. Deci de aceea cred că foarte bine să avem acum această dezbatere. Parlamentul European a cerut în mod repetat o evaluare aprofundată a politicilor antiterorism în sensul mai larg al cuvântului. Comisia Europeană a venit acum cu o primă încercare de evaluare. Mă bucur că avem totuși un document de lucru, însă în același timp dau seama că e un document foarte modest și mă exprim cu mare delicatețe, deoarece aici sunt rezumate practic o serie din măsurile luate fără să se evalueze impactul lor în ceea ce privește sporirea securității, deoarece despre asta e vorba. Luăm anumite măsuri pentru a fi mai uh, sigur, pentru a avea o securitate sporită și deci trebuie să ne punem întrebarea dacă obținem asta sau nu. Deci în documentul comisiei nu se răspunde la această întrebare. Se vorbește despre o anumită categorie de măsuri, în timp ce altele, cum ar fi colectarea masivă a datelor, este exclusă ceea ce e prostesc, deoarece e vorba de o categorie de măsuri uh, evazive, să zic așa. Din motive birocratice, documentul meu a fost împărțit în două, însă vă asigur că e vorba de un singur text, deși apare ca două documente de lucru. Am încercat să stabilesc un format, o listă de întrebări prin care cred că pe care cred că ar trebui să le includ acest exercițiu de evaluare a politicilor antiterorism. Eu nu vin cu niște concluzii și niște întrebări din start, ci vă fac niște sugestii doar. Aș avea însă o recomandare cheie pentru Comisia Europeană și sper că mă susține și dumneavoastră, și anume că o evaluare aprofundată trebuie făcută de către un grup independent de experți uh, din, uh, care provin din uh, medii diferite, buget, economie și așa mai departe. Însă acest grup de experți trebuie să fie independent, deoarece Comisia Europeană nu este capabilă, nu are experții necesari pentru a face așa ceva. Ce trebuie analizat? În primul rând, eficiența. Spuneam, luăm aceste măsuri deoarece ne dorim mai multă securitate. Bine, obținem așa ceva. Recunosc că aici nu poți să faci niște calcule matematice, însă totuși am putea spune ceva. Deoarece dacă nu uh, amintim nimic despre eficiența acestor măsuri, atunci ne punem clar întrebarea dacă e nevoie de ele. Eficiența trebuie evaluată în detaliu în același timp. Nu trebuie să ne uităm doar la, efect, la măsurile de, pre, prevenire, să vedem ce se întâmplă și cu anchetele, cu urmărirea în justiție. O a doua categorie importantă la care trebuie să ne uităm este cea a costurilor. După cum spuneam, în aceste momente de austeritate economică și fiscală, vedem cum guvernele naționale și parlamentele naționale evaluează cu mare atenție propunerile bugetare. Drămuiesc, practic, fiecare bănuț pe care îl cheltuim trebuie să reducem banii pentru sănătate, pentru educație și pentru alte lucruri importante, însă se pare că nu facem același exercițiu și în ceea ce privește politica antiteror. Deci e clar că trebuie să ne întrebăm un lucru și anume cât costă asta. Deci eu nu spun că ar costa prea mult sau prea puțin, ci vreau să știu cât costă de la bugetul comunitar, însă și din bugetele naționale, deoarece cea mai mare parte a finanțării se face la nivel național. Departamentul de Studii al Parlamentului European a însărcinat uh, redactarea unui studiu despre asta și sperăm ca în termen de două luni să avem mai multe cifre pentru a ști exact despre ce vorbim. Mi se pare uluitor că bugetul nostru de bugete nu e în stare să ne ofere aceste cifre. Ar trebui de asemenea să vedem ce parte din aceste costuri este asumată de sectorul privat, deoarece mult, din ce în ce mai multe măsuri uh, de combatere a terorismului sunt lăsate pe seama operatorilor privați. Uitați-vă la aeroporturi, la companiile aeriene, bănci, uh, furnizorii de telecomunicații, tot felul de uh, operatori sunt însărcinați să uh, facă anumite operațiuni publice de interes public, însă ar trebui să știm care este costul financiar al acestor operațiuni. Un al treilea element despre care nu trebuie să dăm foarte multe explicații și anume impactul uh, luptei împotriva terorismului asupra drepturilor omului, drepturilor uh, civile, libertăților uh, fundamentale și asupra statului de drept. Am discutat foarte pe larg despre asta în comisia noastră, aveți și detalii în documentul de lucru și acum un al patrulea element, supravegherea democratică și tragerea la răspundere. Am văzut că lupta împotriva terorismului s-a modificat, nu, nu mai e vorba de aplicarea legii, deci de poliție și de, de justiție, uh, E vorba mult mai mult acum de servicii de inteligență, de servicii secrete care sunt implicate, ceea ce îngreuează foarte mult controlul democratic. Deci de aceea insist eu asupra posibilității de a trage la răspundere pe cineva. Avem și un serviciu uh, secret în stadiu embrionar acum, însă există și alte grupări și alte uh, organizații care acționează oarecum din umbră. Știu, această sesiune de astăzi este transmisă pe internet. Văd că unii sunt de acord cu ce spun. Însă, la nivel național, serviciile uh, secrete sunt și ele oarecum controlate democratic, nu? De obicei e vorba de o comisie restricționată din Parlamentul Național. În Parlamentul olandez avem o comisie, se numește Comisia Stickham, o comisie de supraveghere. Cred că ar trebui să avem și un organ echivalent la Parlamentul European. Deoarece dacă vom avea niște servicii secretare, cum la nivel comunitar ar trebui să existe și posibilitatea de a le controla în mod democratic. Deci acestea sunt printre de recomandările pe care le fac în documentul meu. Dacă vom avea, deci, rezultatele unei evaluări aprofundate, de acolo vom porni pentru a elabora viitoarele politici antiterorism. Deci dacă nu știm dacă, dacă nu vom ști care este eficiența sau lipsa de eficiență, atunci nu putem să fim utili. În primul rând ar trebui să vedem ce am făcut până acum, să tragem niște concluzii și să ne bazăm munca viitoare pe asta. Să vedem de asemenea care sunt și evoluțiile actuale. Am văzut ce s-a întâmplat în Tunisia în săptămânile recente. Și în Algeria lucrurile practic uh, sunt în fierbere, ce se întâmplă și cu Yemenul, un teren atât de fertil pentru terorism în momentul de față. Deci ar trebui să ținem cont de toate acestea și să reacționăm în mod flexibil. În ceea ce privește procedura și calendarul, avem documentul de lucru, vom face un proiect de raport pe baza contribuției dumneavoastră de astăzi, după care vom trece prin procedura obișnuită, vom avea un vot în plenară și sperăm să încheiem tot acest proces uh, cândva în vară. De asemenea, propunem să organizăm o audiere pentru a vedea care este părerea experților uh, atât europeni cât și mm, din afara Uniunii Europene, din uh, Statele Unite ale Americii, experți în domeniul securității, dar și din alte domenii, după cum spuneam. Vom înainta amendamente după această audiere, după care vom trece la vot. Deci vă mulțumesc pentru atenție și aștept contribuțiile dumneavoastră. First, let's, let's, yeah. Vă rog, vom auzi și părerea membrilor din sală. Domnul Diaz de Mera, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să declar aici că există o incompatibilitate cu activitatea pe care o am în altă comisie, dar această chestiune este atât de importantă încât aș vrea să fac o declarație, ce anume următoarea. Dușmanii democrației sunt cei care doresc să-și impună ideile și obiectivele și aceasta fără să țină cont de dorința poporului suveran, de lege sau de statul de drept. Teroriștii atentează împotriva vieții cetățenilor noștri, împotriva felului în care noi trăim și doresc să elimine statul de drept. Organismele de siguranță ale statelor membre, care au drept principal obiectiv acela de a garanta libertatea și securitatea cetățenilor europeni, chiar cu riscul propriei sale vieți, iată de ce trebuie să recunoaștem această, acest rol al lor. Pentru a face față acestui raport din proprie inițiativă, cred că trebuie să existe câteva elemente de bază aici cunoștințe, experiență, care este cu totul altceva decât cunoștințele, spirit uh, obiectiv, o perspectivă mai largă, o cunoaștere a priorității la nivel național într-un domeniu atât de delicat și, pe de altă parte, trebuie să se acorde mult mai multă importanță în acest raport rolului moral și importanței din punct de vedere moral, moral a victimelor, protecției acestora și susținerilor. Cred de aceea că trebuie să ne ocupăm de coordonarea politicilor de prevenție și de asemenea de răspuns. De asemenea, de rolul coordonatorului luptei împotriva terorismului, a Europol, a Eurojust, a centrului SIPCEN și rolul serviciilor competente din toate statele membre, toate acestea trebuie să fie analizate așa cum a spus foarte bine Sofie. Toate acțiunile și atitudinile împotriva terorismului trebuie să fie susținute de democrație, de dreptul democratic și să se supună Cartei Drepturilor Fundamentale și Dreptului Primar al Uniunii Europene. Voi coopera de aceea cu Sofie, voi prezenta amendamente, amendamente care vor avea de-a face și cu perspectiva controlului democratic. Aceasta este o practică obișnuită în statele membre. Vă doresc de asemenea mult succes în acest dosar. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Borcelino. Doamna Borșelină, mă scuzați. Mulțumesc. Este un domeniu care mă interesează foarte mult și de altfel eu voi redacta un document care se referă la strategia de siguranță internă a Uniunii Europene. Cred de aceea că vom avea ocazia să cooperăm în ceea ce privește definirea principiilor care trebuie respectate, principiile fundamentale ale Uniunii Europene care trebuie respectate. Ne aflăm încă sub șocul atentatului care a avut loc în Rusia și e adevărat că în ultimii zece ani s-a vorbit din ce în ce mai mult despre acest fenomen al terorismului, însă nu trebuie să uităm faptul că există și alte fenomene care amenință securitatea în Europa. Iar în cadrul uh, întâlnirii pe care am avut-o cu ministrul uh, maghiar, am văzut această problemă. Cred că ar trebui să analizăm mai în detaliu și cu foarte mare atenție această chestiune, pentru că aceste fenomene sunt uh, fenomene care țintesc obiective diferite, însă câteodată vedem că există un fel de convergență, un fel de cooperare între cele două fenomene. Deseori, anumite acțiuni criminale nu se limitează doar în cadrul crimei organizate, ci depășesc acest cadru. Iată de ce cred că avem nevoie de o cooperare comună în acest sens pentru a asigura siguranța pe viitor, pentru a asigura stabilitatea și viitorul Uniunii. Toate acestea sunt absolut necesare. Iată de ce salut această cooperare pe care mi-o doresc și sper să aducem și noi, uh, să ne aducem și noi contribuția la aceasta. Doamna Sargentini, vă rog. Mulțumesc, Domnule președinte, aș vrea să-i mulțumesc de asemenea doamnei Indveld pentru felul în care a lucrat la acest dosar și pentru întrebările foarte clare pe care le-a prezentat, multe, la care trebuie găsit răspuns. În primul rând, aș vrea să vorbesc despre măsurile din afara Europei de luptă împotriva terorismului. Aceste măsuri sunt utilizate în ziua de astăzi uh, și în ceea ce privește lupta activiștilor pentru drepturile omului. Acest lucru se întâmplă, de exemplu, în Uganda și în alte țări și în Kenya, unde aceasta duce la cenzură și uh, se încalcă practic drepturile celor care luptă pentru drepturile omului. Și în altul comisariat pentru drepturile omului la Națiunile Unite a arătat care este riscul Uh, în acest sens. Doamna Indveld dorește să se cerceteze tot ce s-a făcut în ultimii ani și efectele acestor măsuri. Și aș vrea să adaug ceva aici în plus. În Marea Britanie se uh, vorbește acum despre a da un pas înapoi față de anumite măsuri de luptă împotriva terorismului, pentru că aceasta ar fi depășit limitele de drepturile omului. Bineînțeles că acest lucru s-ar fi putut face deja în urmă cu zece ani, când s-a pornit totul. Acum însă se face o revizuire și se pare deci că este momentul potrivit pentru a face o astfel de analiză și a da înapoi. În acest sens, cred că ar fi bine dacă am face două lucruri. În primul rând, să cerem Agenției pentru Drepturi Fundamentale să vadă care au fost cazurile de încălcare a drepturilor omului care au fost înregistrate din 2001 până acum, să ne facă o prezentare a acestora și, în al doilea rând, în dezbaterile noastre referitoare la zborurile CIA, am putea să ne gândim, de exemplu, la un raport din proprie inițiativă în legătură cu aceste activități și mă refer aici și la recomandarea 7 din acest document. O a treia întrebare referitoare la costuri. Și aceasta fără a ne pronunța dacă este prea mult sau prea puțin, mi se pare o abordare înțeleaptă. Spuneați, doamna Invelt, în documentul de lucru Uh, care este costul pentru companiile private, de exemplu, sau pentru contribuabili, pentru că aceasta este o întrebare la care ar trebui să aflăm răspunsul. Și aș vrea să citez aici dintr-o notă a coordonatorului luptei împotriva terorismului din noiembrie 2010, unde se afirmă că problema discriminării și a marginalizării sociale este de asemenea importantă în contextul luptei împotriva terorismului. Pentru că ar fi prea simplu să spunem că discriminarea și marginalizarea fac ca anumite persoane să atenteze. Procesul este mult mai complex, totuși Incluziunea socială ar trebui să reducă acele categorii de persoane care ar fi inclinate spre violență. Și acest coordonator impune și o sarcină, și anume aceea de a analiza politicile de luptă împotriva terorismului, ținând cont de discriminare. Cred, doamna Invelt, că aceasta ar fi un element foarte bun de inclus în documentul dumneavoastră de lucru. Și, în sfârșit, este foarte important ca la 10 ani după 11 septembrie să punem în sfârșit ordine și să știm în sfârșit ce e legal și ce nu e legal, ce e permis și ce nu e permis. Pentru că se dezbate tot timpul despre uh, motive de natură morală și niciodată nu se vorbește despre drepturile omului și despre lege. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamna Hankis! Mulțumesc, domnule președinte! Mai întâi aș aprecia că uh, direcția și logica documentului sunt uh, foarte limpezi. Uh, chiar aș zice că abordarea și nivelul acestui document sunt aproape de rigoarea științifică și vă felicit, doamna Indfeld, pentru acest raport. Aș avea două întrebări, doamnă reportor Poate ar fi mai multe de discutat, dar am două probleme aici, două neulămuriri. Mai întâi, aș zice că uh, Există câteva elemente cheie în dezbaterea privind uh, combaterea terorismului. În majoritatea lor, uh, problemelor cădem de acord, dar există câteva elemente cheie care încă sunt uh, obiectul uh, multor contradicții și uh, confruntări. Atunci când trebuie să atunci când sfera privată pe de o parte și măsurile de securitate intră în conflict, atunci întrebarea se pune unde se găsește echilibrul între acestea două. Vă dau un singur exemplu, nu vreau să trag de timp aici. Uh, de multe ori se vorbește de, de, de, de phishing-ul de date și de realizarea de profile active. Ehm, se pune întrebarea dacă la acest phishing de documente ai voie sau nu ai voie să mergi mai departe, pentru că tocmai intervine acest element de uh, sferă privată. Sigur că suntem de acord că măsurile de siguranță sunt la fel de importante ca și protejarea eh, sferei private și protejarea libertăților personale. Numai că eh, noile fețe eh, ale terorismului, diversificarea activităților teroriste, au ca și consecință faptul că <laughs> în cazul în care ne opunem realizării de profile, se impun, practic, alte uh, măsuri. Deci, uh, trebuie să, trebuie să distingem foarte clar între măsurile care sunt permise și măsurile care nu sunt permise. Apoi, reciprocitatea este un alt element cheie dacă vrem ca Statele Unite să ne ofere uh, date și sunt de acord cu asta, atunci trebuie să fim în stare să numim din partea Uniunii Europene acea agenție, acel, acea unitate operativă care ar putea să gestioneze aceste uh, date. Unii consideră că SITCEN ar fi uh, uh, locul uh, în care ar trebui stocate și procesate aceste date, alții vorbesc despre Europol, sunt și alte păreri. Pe mine mă miră uh, pe mine mă miră că, de fapt, ă, discuțiile merg în direcția în care, practic, se dor, nu se mai dorește să existe un, un sistem PNR ă, și intraeuropean. Deci, ă, problemele delicate și deschise ale dezbaterii privind combaterea terorismului aceste probleme ar putea fi soluționate dacă, uh, uh, dacă dezbaterea s-ar transfera din sfera politicului în sfera uh, experților independenți. Nu cred că există experți independenți. Există experți independenți de partide politice, dar nu există experți independenți de orice sistem de valoare. În ultimii ani, în activitatea de luptă împotriva terorismului, am observat că uh, aceeași, aceleași contradicții care există între noi, uh, bazate pe ideologii politice, există și în rândul experților. Pentru că pentru că și între, în rândul experților există unii care înclină să considere că drepturile omului și sfera privată trebuie să prevaleze și alții consideră că sunt prioritate elementele de uh, siguranță publică. Acum, eu, eu salut uh, inițiativa noastră și raportul noastră, dar cred că uh, din păcate, măsurile pentru care dumneavoastră le propuneți nu vor face altceva decât să replice problema, nu o vor soluționa. Sunt de acord cu dumneavoastră că în măsura în care se va contura un serviciu secret european și, și SICEN deja face să contureze așa în fașa un astfel de serviciu, atunci trebuie să existe o supraveghere democratică a acestui serviciu secret, așa cum există și o supraveghere, un control parlamentar al serviciilor secrete naționale. Ehm, eh, sigur că eh, în în plan național, de exemplu, cei care exercită controlul parlamentar asupra serviciilor secrete trebuie să treacă printr-un fel de screening, uh, un fel de clearance al, uh, uh, din punct de vedere al siguranței naționale. Și atunci vă întreb dacă v-ați gândit, doamnă reportor, dacă șefii serviciilor secrete, respectiv aceia care îi controlează, n-ar trebui și ei să treacă printr-un astfel de proces de, de, de de clearance uh, din punct de vedere al securității comunitare. Uh, care este agenția europeană care ar putea să examineze uh, persoanele care vor face parte din acest serviciu de secrete? Aș dori să mai reiterez cele spuse de, consilier, de colegul meu, Augustin, ca raportor din umbra al PPE, m-aș bucura foarte mult dacă ar putea să elaborăm mai mult pe marginea acestor chestiuni care nu țin atât de uh, mult de ordin politic, ci sunt probleme uh, tehnice și de specialitate. Mulțumesc. Doamna Zibel are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt sigură dacă există acel obiectiv al terorismului uh, dar dacă acel obiectiv este să pună sub semnul îndoielii uh, valorile noastre democratice, atunci trebuie să facem în așa fel încât acțiunea noastră să fie foarte clar conturată pentru păstrarea acestor valori. Trebuie să reflectăm uh, nu doar asupra eficacității măsurilor uh, de la caz la caz, ci trebuie să evaluăm acest ansamblu de măsuri uh, în întregul său și să vedem ce, care este impactul acestor măsuri împreună asupra drepturilor fundamentale și libertăților fundamentale. Da? Uh, de asemenea, trebuie să mă gândesc că dacă uh, schimbul de informații care uh, este realizat de Uniunea Europeană cu parteneri externi, dacă acest schimb de informații este necesar și în plan intern pentru că nu avem nevoie peste tot în Uniunea Europeană de aceleași măsuri de control în plan intern, cum, cum le aplicăm și în relație cu statele terțe. Colega mea, Ana Het, este raportor din umbră pe aceste politici, din păcate nu poate fi prezentă aici acum, dar dorește să arate că documentul de lucru este foarte bun și susține o bună parte din întrebările relevante referitoare la comunicarea Comisiei, în special cele referitoare la drepturile fundamentale și cererea de a avea mai multe analize a costurilor și beneficiilor măsurilor actuale. Totuși, ar avea mai multe întrebări și ar dori să se facă și mai multe discuții și analize a următoarelor trei puncte. În primul rând, o clarificare mai bună a măsurilor care ar trebui luate la nivel european sau la nivelul statelor membre atunci când se afirmă că statele membre sunt principalii actori ai acestor politici. Sisteme extinse la nivel european cu transparență limitată, aceasta complică în special data referitoare la data protecția datelor și de asemenea problemele de subsidiaritate. Atunci când se vorbește de păreri diferite în statele membre de luptă împotriva terorismului și de diferitele experiențe în acest sens. În al doilea rând, o analiză legală necesară din partea Comisiei în utilizarea uh, detectării de profiluri și în special în ceea ce privește drepturile fundamentale și legile europene. Un al treilea și ultim punct, conceptul de parteneriat public-privat, care a fost deja menționat și care se referă și la utilizarea internetului de către teroriști în comunicarea Comisiei și această chestiune ar trebui să fie analizată mai în detaliu. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Strasser. Mulțumesc, domnule președinte. Tema este foarte importantă și trece de competențele acestei uh, comisii. De aceea mulțumim acelora care și-au asumat o inițiativă în acest uh, domeniu. Uh, această inițiativă este justificată nu doar de cruzimea atacului terorist de ieri, ci este justificată și de toți uh, aceia care uh, se regăsesc în situația în care libertățile lor civile sunt limitate dintr-un motiv sau altul. Deci coordonarea europeană ar trebui să fie mai intensă pe viitor și Uniunea Europeană trebuie să uh, colaboreze cu partenerii sări pe această temă este important să avem o discuție de fond pe această temă, pentru că în ultimii 10 ani lumea uh, s-a schimbat fundamental uh, și de aceea trebuie să ne punem întrebarea acum cum mergem înainte și care trebuie să fie uh, prioritățile noastre. Din partea PPE vă Uh, ofer tot uh, sprijinul uh, nostru, al grupului, dar și al meu personal. De aceea, în ce privește documentul de lucru, nu pot să iau poziție decât față de cele primite în scris de la dumneavoastră, însă suntem dispuși să cooperăm cu dumneavoastră Uh, pe acest dosar și să obținem cu dumneavoastră împreună uh, niște rezultate care, zic eu, sunt importante uh, de atins. Documentul dumneavoastră prezintă o serie de principii care sunt susținute de noi, adică să avem o strategie și nu doar măsura ad hoc. Să Uh, suntem de acord și cu uh, cerința de evaluare a situației prezente, de inventariere a ei, în ce privește foaia de parcurs. Um, cred că, uh, așa cum a fost menționat și în programul de lucru, suntem, suntem de acord că măsurile de până acum nu sunt suficiente și tocmai corespunzătoare. Sigur că toate politicile costă bani. Antidiscriminarea costă bani, antidiscriminarea costă bani, dar de siguranță avem nevoie. Și tocmai de aceea siguranța este, este un imperativ, dar trebuie să fie și eficace și eficient organizată. De asemenea, securitatea trebuie să fie proporțională în uh, măsura în care, uh, cu, cu, proporționată cu Uh, problema uh, respectării drepturilor fundamentale. Mă gândesc, de exemplu, la limitarea uh, lichidelor în bagajele de mână ale pasagerilor în traficul aerian. În rest, ce pot să mai spun, trebuie să ne folosim de toată inteligența și inventivitatea noastră pentru a nu discrimina cetățenii în mod arbitrar. N-ar trebui să presupunem că 80-90% din uh, cetățeni uh, trebuie să fie uh, în vizorul nostru, ci că, de fapt, trebuie să ne concentrăm pe acei 2-3% poate care, care într-adevăr reprezintă un grup țintă, un grup de risc și restul să lăsăm deoparte. În în comunicarea Comisiei, dar și în documentul de lucru se vorbește despre rolul serviciilor secrete. Sunt de acord cu antevorbitoarea mea că serviciile secrete în principiu țin de competența statului membru. Dar nu putem vorbi într-un raport de inițiativă, nu putem să nu amintim cooperarea dintre serviciile secrete la nivel european și nu putem să nu amintim nevoia de uh, coordonare a acestor uh, servicii prin niște activități de, ale serviciilor secrete la nivel comunitar. Există deja exemple de, uh, de control a serviciilor secrete prin foruri democratice această temă nu ne uh, privește doar din punct de vedere al securității interne, ci uh, și politica internă și politica de apărare a Uniunii Europene trebuie să cuprindă elemente de uh, menținerea siguranței. Și în ce privește securitatea, strategia de securitate externă a Uniunii Europene și în ce privește strategia uh, NATO uh, adoptată la Lisabona, și acolo există elemente de uh, gestionarea crizelor uh, civile și de aceea trebuie ca și în privința acestor strategii, trebuie să ne gândim cine trebuie să-și asume ce fel de uh, atribuții și în ce măsură. În principiu, raportul dumneavoastră este extrem de ambițios, aș zice chiar orgolios, și uh, Uh, preconizați foarte multe analize, studii, audieri uh, și așa mai departe. Eu cred că pentru ca lucrurile să fie într-adevăr să fie fezabile, este important să prioritizăm lucrurile. Să vedem ce este necesar în primul rând și apoi ce poate constitui o prioritate în al doilea, în al treilea, în al cincilea rând. Încă o dată reiterez disponibilitatea uh, din partea grupului meu pentru a ajunge la un rezultat cât se poate de bun în timp cât se poate de scurt. Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi! Vreau să vă reamintesc că avem o listă aici destul de lungă și că ședința de dimineață este programată până la 12.30. Vom reîncepe lucrările la orele 15 după masă și după aceea ne vom reîntoarce mâine dimineață cu ministrul de justiție a președinției maghiare la ora 9 dimineața. Deci v-aș ruga să încercați din toate puterile să ne ajutați cu acest program încărcat. Și va trebui să-mi cer scuze și interpreților și vom, vom încerca să respectăm programul stabilit, dar sper să mai avem câteva minute pentru a auzi și punctul de vedere al președinției și al comisiei la acest punct, iar în rest v-aș ruga, i-aș ruga pe membrii să ne ajute. Domnul Fors. Mulțumesc. Susțin și eu elaborarea unei strategii europene împotriva terorismului, pentru că fără siguranță, democrație și libertate în Europa nu poate exista. Deci este vorba de o necesitate. Multe aspecte importante au fost deja evidențiate, însă eu aș eh, evidenția încă o dată în plus acest eh, cyber war, acest război cibernetic eh, și dacă ne gândim la finanțarea terorismului prin multe acte de infracționalitate cibernetică, nu putem să neglijăm noile tehnologii. Iar în ce privește costurile unei astfel de strategii, pot să vă spun doar că ceea ce astăzi nu ne permitem uh, în plan preventiv, mâine ne va costa de două, de trei ori mai mult în măsuri uh, represive. Și în ce privește cele spuse de colega Sargentini, o mare parte din cele spuse uh, de dumneai nu corespunde, ce puțin în opinia mea, unei strategii antitero. Eu cred că dumneavoastră a făcut mai degrabă niște declarații politice și uh, o rog uh, să se concentreze pe uh, aspectele esențiale care, într-adevăr, pot constitui uh, uh aspecte constitutive ale unei strategii de luptă împotriva terorismului. Eh, pentru noi, eh, răspunderea și controlul democratic sunt foarte importante în ce privește elaborarea acestei strategii. Sí. <coughs> Vă mulțumesc. Vreau să vă spun că În ceea ce privește politica antiteroristă, siguranța de plină reprezintă o utopie și știm asta cu toții, așa cum știe și doamna raportor. Cred că e riscant să ceri uh, siguranță de plină fără să fii un expert și vă voi da un exemplu simplu. Nu știu dacă pentru dumneavoastră va fi un exemplu greitor. Însă aceasta are de a face cu siguranța și cu cât de greu este să obții această siguranță. Fratele meu, Alberto, era primar în orașul Sevilla și a fost asasinat de organizația teroristă ETA împreună cu soția sa. Această organizație este mai degrabă considerată ca fiind o organizație Uh, strict bască, deoarece foarte multe atentate au loc acolo, și în Spania altele. Eu, cu câteva zile înainte de asasinarea fratelui meu, l-am întrebat dacă era frică, dacă avea um, bodyguards, dacă se temea. Și el mi-a spus, nu te îngrijora, sunt numărul 800 pe lista lor. E bine, numărul 800 a fost uh, asasinat împreună cu soția lui și au lăsat în urmă trei copii orfani. După părerea mea, dacă el ar fi fost protejat, nu și-ar fi pierdut viața. Deci concluziile pe care le putem trage e că e foarte greu să-i protejăm pe cetățeni. Practic e imposibil să-i protejăm pe toți cetățenii. Deci uh, fratele meu era un politician, deci era clar uh, o țintă a terorismului și și-a pierdut viața. Ar fi putut fi protejat. Deci noi acum face, facem acest raport din proprie inițiativă privind uh, politica antiterorism și cred că este foarte uh, folositor. Vă repet, vă veți bucura de toată colaborarea mea la amendamente, voi face tot posibilul pe marginea acestui raport și cred că îmi voi putea ajunge contribuția pentru a ajunge la un rezultat uh, final cât mai bun. Și ar vrea să vă spun un lucru astăzi aici, și anume, Mă uimește cât de puțină atenție se acordă victimelor terorismului în Uniunea Europeană. Eu una fac tot posibilul pentru ca victimele să aibă uh, locul pe care îl merită, să aibă rolul pe care îl merită. Iar în acest raport de combatere a terorismului ar fi foarte important să se țină cont și de opinia victimelor. În rest, nu mai am nimic de spus. Însă trebuie să știm un lucru, trebuie să vorbim despre terorism având o minte deschisă, fără idei preconcepute și ținând cont întotdeauna de această balanță între uh, securitate și libertate. Eu una iubesc foarte mult libertatea, însă cei care nu au fost loviți din plin de terorism și cei care trec cu vederea securitatea, cred că ar trebui să-și schimbe opinia. Și dacă o veți face, veți avea tot sprijinul meu. Dacă aveți idei preconcepute, știind dinainte ce veți spune, atunci nu vă veți bucura de sprijinul meu. Vă mulțumesc. Domnul Brons. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă îngrijorează găsirea cauzelor terorismului, deoarece acestea multe ori sunt uh, practic uh, amestecate cu justificările. Oricum, știm că de foarte multe ori mii de oameni cad victime pentru idei politice. Ceea ce privește acum terorismul islamic, aici am avut o abordare de două tipuri. Pe de o parte, o abordare agresivă împotriva unor țări musulmane, cum ar fi războiul din Afganistan și Irak, și să renunțăm la astfel de abordări, cum ar fi războiul împotriva Iranului. Pe de altă parte, am avut o politică părtinitoare față de țările din Orientul Mijlociu. Deci, oricât de grav este conflictul de acolo, nu e treaba noastră. Nu ar trebui să ne implicăm și să fim părtinitori în mod oficial. Și un ultim lucru. Nu ar trebui să ne fie rușine să realizăm profiluri ale populațiilor care sunt implicate în activități de terorism. Poate acum e vorba de musulmani, în trecut a fost vorba de irlandezi, în uh, Spania poate că e vorba de baști, de cetățeni din țara baștilor, sau indiferent de populație. Fie că e vorba de pensionari englezi uh, care din plictiseală recurg la terorism, e bine și lor ar trebui să li se facă un profil. Deci orice grup de populație care este implicat în mod disproporționat în terorism ar trebui să fie ținta acestor uh, realizări de profiluri. Vă mulțumesc, doamna Roitova. Vă mulțumesc. Nu avem prea mult timp la dispoziție. Pot să vă spun că îmi place foarte mult structura acestui raport pregătit de colega noastră. Aș avea doar câteva comentarii în ceea ce privește recomandările făcute la sfârșitul acestui raport. Eu aș adăuga acolo și un alt aspect, și anume prevenirea. Să vorbim aici despre rolul serviciilor secrete, așa cum au menționat și alți colegi. Un alt lucru, finanțarea organizațiilor teroriste. Chiar dacă, bineînțeles, de foarte multe ori teroriștii nu fac parte din organizații teroriste, ce acționează individual. Să nu uităm de asemenea și uh, chestiunea protecției datelor personale. Trebuie să fie angajamentul nostru de a uh, ne asigura că sunt Uh, protejate datele personale la nivel sistemic, însă în același timp ar trebui să ne concentrăm și asupra să ne concentrăm asupra combaterii criminalității pe internet, criminalitatea cibernetică. Deci rețelele criminale folosesc din ce în ce mai mult internetul. E o problemă foarte îngrijorătoare. O altă chestiune care ar trebui menționată în raport este nevoia de a fi flexibil atunci când punem în aplicare anumite măsuri, dar și când trebuie eliminate anumite măsuri. E vorba, de exemplu, de lichidele la bordul avioanelor. Știm că administrația americană are consideră că aceste măsuri nu sunt suficient de eficiente și că, le vor, și că vor să le limiteze. Însă să nu uităm că aceste controle persistă. De exemplu, la aeroportul din Bruxelles, acestea sunt mult mai stricte decât în ceea ce privește controlul efectuat asupra medicamentelor. Eu sunt medic și am văzut un conflict între cei care verificau pasagerii și un călător care avea nevoie de medicamente respective însă a fost obligat să le arunce la gunoi în aeroport. Deci sunt niște aspecte care trebuie modificate. Din păcate, nu avem alte instrumente la Parlamentul European pentru a schimba totul, însă de data aceasta am putea interveni. Să din din păcate, Comisia Europeană nu ne ascultă suficient de mult atunci când nu ne-a ascultat atunci când am discutat despre asta cu tren, am văzut asta foarte clar. Deci e foarte important să protejăm datele personale. Vă mulțumesc, doamna Lat. Thank you, Chairman. I'm sorry I wasn't here for the... Îmi pare rău că nu am fost aici la prima parte a discuției. Nu am putut veni la prezentarea doamnei Invest. Eram la o altă comisie unde se vorbea despre urmarea dată activității noastre privind uh, uh predările ilegale. În ceea ce privește recomandarea, recomandările 6 și 7 ale raportoarei, politica contra terorismului care trebuie monitorizată nu știu unde se vorbește despre încălcările la drepturile omului sau la standardele în rigoare. Aici ar trebui să facem legătura cu follow-up-ul la ceea ce s-a întâmplat în statele membre în urma raportului nostru de acum trei ani. Am avut o sesiune foarte utilă cu Amnesty și cu fostul raportor ONU privind tortura, domnul Manfred Novak. Și chiar dacă ei uh, activează în paralel, cred că ar trebui să facem legătura și să punem la oaltă toate acestea cu munca pe care o face Sophie Intveld și de asemenea să colaboreze cele două comisii în ceea ce privește uh, urmare a dată muncii noastre privind tortura și predările ilegale. Ceea ce vește recomandarea 1 și recomandarea 2. Sprijin pe deplin ideile de acolo, însă e foarte important să încercăm să evaluăm și să ajungem la o structură ideală pentru o strategie antiterorism. Și cred că ar trebui să avem o perspectivă de justiție penală și cred că aici s-a, de- greșit de foarte multe ori. În UE și în SUA, în ultimii 10 ani, acțiunile împotriva terorismului au evoluat în afara normelor juridice și în afara protecției juridice și ar trebui aduse înapoi aceste acțiuni în domeniul justiției penale, deoarece scopul este să se ancheteze, să se aducă în justiție și, dacă e cazul, să se condamne teroriștii. Aceștia nu ar trebui uh, expediați în niște centre secrete unde sunt uh, torturați și deținuți în mod ilegal. Dacă vrem ca dreptul penal să fie implementat așa cum trebuie, ar trebui să fim corecți. Doamna Argentini vorbea despre o revizuire a politicii antiterorist din Marea Britanică. Ne așteptăm mâine la rezultate. Se vorbește foarte mult despre ordinele de control din perspectiva acestei revizuiri. Eu sper ca orice instrument care va deveni permanent să se bazeze pe instrumentele de anchetare și de urmărire justiție. Deci să nu separăm acțiunile în acest domeniu de perspectiva de drept penal. S-a menționat realizarea de profiluri. Eu am redactat un, am întocmit un raport acum 2 ani privind acest lucru raport în care recomandăm să analizăm îndeaproape legalitatea acestor proceduri. Nu s-a întâmplat practic nimic în legătură cu acest lucru între timp, însă părerea mea este că o realizare generalizată de profiluri este contraproductivă, ineficientă, creează și mai multe discriminări. Nu este eficientă deoarece împiedică colaborarea cu anchetatorii uh, poliției și aici e o diferență clară cu supravegherea inteligentă, unde poliția, serviciile de informații din, poli- din poliție sunt implicată. În realizarea de profiluri penale se includ anumite informații despre suspecți. Și în ultimul rând, în uh, țara mea, este analizat în momentul de față, este anchetat incidentul din iulie 2008, atentatul de atunci. Trebuie să vedem ce știau serviciile de uh, informații înainte de atacurile, de atentatele respective. Să vedem dacă într-adevăr acestea știau anumite lucruri în baza cărora ar, trebu- ar fi trebuit să acționeze pentru a împiedica atacurile respective. Așa cum spune un coleg de-al meu, vrem ca suspecții să, sau cei care sunt implicați să vorbească cu polițiștii. Însă au existat foarte multe abuzuri. Am depășit uh, timpul, de aceea vă rog să fiți cât mai succinți. Doamna Morvai. Szépen, nagyon örülök annak, hogy a jelentés... Uh, Mulțumesc. Mă bucur să văd că această nouă abordare a luptei împotriva terorismului apare. Aceasta ne arată că pentru că poliția și guvernele intervin în viața de zi cu zi a cetățenilor, îi monitorizează, le ascultă telefoanele și toate celelalte lucruri pe care le fac, aceasta nu ne va asigura o luptă eficientă împotriva terorismului. Deci nu e adevărat că cu cât ai o intervenție mai mare în viețile oamenilor, cu cât încalci mai mult dreptul la viață privată, vei avea rezultate mai bune în lupta împotriva terorismului. Iată de ce sunt absolut de acord cu ce s-a spus până acum. O măsură eficientă ar fi, de exemplu, să retragem soldații noștri din Irak și Afganistan și am recomandat acest lucru proprii mele țări, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Vedem în același timp că există și pericole mari. Care sunt aceste pericole în ceea ce privește legislația și aplicarea legii? se utilizează de multe ori uh, teama de terorism și aceasta creează oportunități pentru guverne, pentru servicii secrete și alte grupuri pentru a putea avea activități în afara statului de drept. Iată de ce aș recomanda Comisiei Libe și Uniunii Europene să înființeze un organism consultativ aceasta poate că ar putea fi pus în anexă la raportul dumneavoastră, doamnă Invel, și poate ar putea prezenta o analiză din punct de vedere juridic a trecutului în statele membre în ceea ce privește lupta împotriva terorismului. Și în Ungaria se vorbește în acea nouă lege de persoane care ar putea avea relație cu terorism și care permite ca acele persoane să fie monitorizate, supravegheate. Acest lucru cred că e de neacceptat într-o adevărată democrație și într-un adevărat stat de drept. De asemenea, aș vrea să existe un organism independent de juriști care să monitorizeze procedurile implementate în lupta împotriva terorismului. În Ungaria, de exemplu, există un caz foarte interesant în care există o procedură penală așa, împotriva așa numitului grup Hunlia, care avea de-a face cu corupția economică. Acest grup fusese condus de domnul Buda Hasi, care este una dintre figurile cele mai cunoscute ale opoziției în afara Parlamentului. Ceea ce este interesant acum este că această persoană este urmărită penal și uh, se află la închisoare în condiții groaznice și cred că a sosit momentul în sfârșit să se rezolve această chestiune. Cred că în raportul dumneavoastră ați putea menționa această înființare a unui organism independent de juriști care să monitorizeze ce se întâmplă în statele membre. De exemplu, ce se întâmplă în Ungaria în acest caz și condițiile uh, de arest a acestor persoane și ce fac statele membre și autoritățile acestora acest uh, organism independent ar putea vedea dacă într-adevăr se aplică dreptul la un proces echitabil. Domnul Schiffer, reprezentantul Comisiei, ar dori de asemenea să facă un comentariu, poate pentru un minut sau două înainte de a avea concluziile doamnei Inveld. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc pentru că am oferit această posibilitate de a da câteva răspunsuri. Bineînțeles că am luat uh, notă de toate argumentele care au fost aici prezentate. Suntem uh, foarte conștienți din partea Comisiei de importanța controlului democratic și a monitorizării în acest domeniu și în special eforturile de raționalizare a acestui uh, domeniu sensibil prin experți, prin evaluări tehnice, prin analize. Toate acestea sunt de apreciat. Însă aș avea de făcut două comentarii. În primul rând, comunicarea prezentată de comisie în iulie anul trecut este o evaluare de natură politică și declară în mod explicit acest lucru. Nu este de un document de natură tehnică. Nu se arată ce s-a obținut prin uh, politicile aprobate în 2005 de șefii de state și guverne. Așa cum am arătat deja în fața acestui Parlament, noi considerăm că această strategie este în continuare validă în ceea ce privește și elementele care au apărut în comunicarea din noiembrie. S-au identificat câteva elemente importante pe viitor în lupta împotriva terorismului și a fost o decizie că ne vom centra pe aceste lucruri pe viitor. În al doilea rând, s-a cerut să se facă o analiză tehnică în legătură cu comunicarea politică de anul trecut, dar o astfel de evaluare tehnică este foarte greu de făcut și deși ați intrat în detalii în documentul dumneavoastră de lucru, noi vedem că ar putea exista foarte multe probleme și e adevărat că și așteptările față de un astfel de studiu sunt destul de ridicate, deci nu știu ce putem promite că vom reuși să facem. De ce spun aceasta? Pentru că, în primul rând, luptele de, măsura de luptă împotriva terorismului sunt niște măsuri în schimbare. Nu uh, putem garanta că același lucru se va întâmpla și pe viitor. În al doilea rând, măsurile de luptă împotriva terorismului la nivel european sunt doar complementare față de măsurile naționale. Cum poți măsura efectul la nivel european și care este impactul măsurilor la nivel național, care sunt parametrii de măsurare a acestei eficiențe la nivel european. Am avut deja Uh, destule atacuri în ultimii ani sau uh, atacuri care au fost dejucate de analizat. De asemenea, care sunt definițiile ce considerați că sunt măsurile de luptă împotriva terorismului dumneavoastră, pentru că astfel de măsuri, de fapt, sunt foarte puține. Multe măsuri au foarte multe rezultate, printre altele și rezultate în domeniul luptei împotriva terorismului. Altele vin din alte politici, de soci, uh, politici sociale sau de integrare socială, deci e foarte greu să se estimeze costurile și povara administrativă și care parte revine, de fapt, măsurilor de luptă împotriva terorismului și unde este parte de responsabilitate politică. Iată de ce, în principiu, Comisia consideră că avem nevoie de o abordare mai informațional, așa cum a fost prezentată în comunicarea din iulie, pentru a avea un mecanism de schimb de informații, o abordare sistematică care să ne ofere o viziune globală, dar nu prea extinsă pe de altă parte. Și, pe de altă parte, la fiecare măsură pe care o avem, încercăm să avem o imagine globală asupra costurilor imediate și pe termen lung a acelei măsuri. Iată ce putem face. Cât despre restul, e aproape nefezabil. Mulțumesc! Mulțumesc că după ce am auzit și declarația ministrului maghiar azi dimineața, am înțeles că președinția nu consideră că este urgent să se facă o prioritate în legătură cu starea actuală a lucrurilor. Deci, dacă considerați Putem trece acum mai departe și să dăm cuvântul doamnei Inveld. Știu că vă va fi greu, dar uh, veți face probabil eforturi pentru a spune în rezumat și a răspunde în rezumat la toate întrebările care au fost puse în această dimineață. Mulțumesc, domnule președinte. N-am să fac un astfel de rezumat pentru că majoritatea celor de aici erau deja prezenți la această dezbatere, doar două comentarii. Și aș vrea să spun ceva și comisiei. Cred că e interesant de văzut că am început o discuție despre evaluarea politicilor de luptă împotriva terorismului de până acum, dar dezbaterea a alunecat încet, încet spre viitor. Și aș vrea să le subliniez aici, uh, colegilor, faptul că vorbim despre o evaluare. Nu pregătim o nouă strategie. Acesta s-ar putea să fie următorul pas, dar deocamdată să ne limităm la ce s-a făcut până acum. Așa cum a arătat în al doilea rând doamna Jimenez, aceasta n-ar trebui să fie doar o dezbatere de natură ideologică, deși n-am nimic împotriva ideologiei. O bună parte a dezbaterii din ultimii zece ani s-a bazat pe tot felul de prejudecăți, unele cu adevărat sălbatice, să spunem așa, care nu se bazau pe fapte, pe dovezi. Deci, obiectivul nostru este ca pentru prima oară să avem, într-adevăr, dovezile ca- pe care le ceream. L-am auzit pe domnul ministru mai devreme spun, care spunea că avem nevoie urgent de PNR pentru că la momentul acesta e mai sigur să zbori în afara UE decât în interiorul UE. Dar nu știu cum să calific o astfel de, de afirmație. Care sunt dovezile pentru a o face? Poate există, dar eu nu le cunosc și până acum, în ultimii zece ani, nu s-a răspuns niciunei cereri din partea noastră de a avea astfel de dovezi. Și în sfârșit pentru Comisia Europeană, îmi pare foarte rău, dar dacă spuneți că e aproape imposibil să demonstrezi cât de eficientă sau cât de utilă este o politică, atunci, cum să vă spun, aproape în aceeași frază ați spus că o strategie de luptă împotriva terorismului este în continuare validă, deci iată de ce vom continua cu aceeași strategie. Dar vă întreb pe baza cărui fapt veți face acest lucru, pentru că întotdeauna auzim același lucru. Măsurile de luptă împotriva terorismului sunt necesare, sunt utile, Poate că da și bănuiesc că în bună parte da, dar am dori să fie și justificată această utilitate și nu cred că există un alt domeniu de politică legislativă care ar putea scăpa așa de ușor să ni se spună pur și simplu avem nevoie urgent de o nouă cale ferată sau un nou pod. Nu vă putem uh, demonstra de ce e nevoie de ea, dar aveți încredere în noi pentru că noi suntem guvernul. Nu, trebuie să faceți altceva mai convingător și în documentul de lucru pe care l-am prezentat am prezentat o listă foarte lungă de întrebări clare întrebări concrete la care puteți să răspundeți. Și dacă nu puteți să răspundeți la Comisia Europeană, atunci ar trebui să prezentați niște propuneri. Dumneavoastră spuneați că documentul dumneavoastră este o evaluare politică în legătură cu ce s-a obținut până acum. Dar nu, tocmai asta nu este documentul dumneavoastră. Dumneavoastră evaluați ce s-a hotărât, ce s-a decis, dar n-ați evaluat implementarea acelor măsuri. Pentru că aceasta de altfel e o altă chestiune despre care nici nu vorbesc în documentul meu și anume implementarea măsurilor care ne-au fost aruncate în față și care e patetică. Multe state membre nu implementează corect toate aceste măsuri care sunt atât de urgente și necesare nu ați evaluat ce s-a obținut până acum, pentru că până în ziua de astăzi, pe baza documentului dumneavoastră, nu știm dacă suntem mai în siguranță decât în urmă cu zece ani. Cred, pe de altă parte, că aveți dreptate atunci când spuneți că e greu să avem niște parametri obiectivi de evaluare, dar măcar trebuie să încercăm și tocmai despre asta e vorba în democrație. E vorba aici de protecția democrației și a drepturilor fundamentale. Deci dacă nu avem încredere în democrație, dacă nu avem încredere în monitorizare democratică, în transparență, în responsabilitate, atunci să ne întoarcem cu toții acasă la noi, nu? Dacă luăm măsuri care au costuri deosebite, dacă luăm măsuri și iertați-mă că sunt un pic cinică, pentru că există persoane care au de beneficiat de pe urma acestor măsuri. Există o adevărată industrie care are de câștigat. Eu n-am nimic împotriva acestui fapt, dar trebuie să spunem cu claritate ce facem aici și ai cui banii cheltuim și pentru ce. Ce libertăți încălcăm sau restricționăm. Și dacă Comisia nu poate răspunde la niciuna din aceste întrebări, atunci nu ne putem permite să mai adoptăm alte măsuri în acest sens. În sfârșit, spuneați de asemenea că e greu să se diferențieze măsurile de luptă împotriva terorismului pentru că există multe măsuri care au mai multe funcții în același timp. Multe astfel de măsuri au fost justificate tocmai pentru a lupta împotriva terorismului. Și în felul acesta ați dat putere autorităților publice care n-au nimic de a face, de fapt, cu lupta împotriva terorismului. Aș putea să spun că există câteva măsuri pe care le-am studiat mai îndeaproape și uh, unde utilitatea lor este foarte limitată, dar în schimb sunt utilizate 95% din cazuri în legătură cu alte domenii care nu au nimic de a face cu terorismul. Și tocmai o astfel de informație o dorim, pentru că vorbim aici de drepturile cetățenilor, de siguranța acestora și despre banilor. Și datorăm cetățenilor noștri o explicație în legătură cu ce facem aici. Deci sper ca până la urmă Comisia să coopereze cu Parlamentul European, așa cum uh, toți colegii de aici uh, din sală au fost uh, foarte cooperanți și să veniți cu o evaluare necesară pentru viitorul uh, măsurilor noastre de luptă împotriva terorismului. Mulțumesc, uh, doamnă Intveld, o adevărată declarație din partea dumneavoastră, o dezbatere interesantă și mulțumim, spune președintele cu amabilitate și interpreților, mulțumim de asemenea participanților pentru dezbaterea din această dimineață. Ședința se suspendă acum și o vom relua la orele 15.